Bien. Eh bien, nous allons... Euh, Dragi colegi, haideți să încercăm să începem la timp și să dăm cuvântul mai întâi interpreților care trebuie să facă o comunicare ce nu ne va surprinde. Deci, vă rog, aveți cuvântul. Este ziua 36 a conflictului social între administrația Parlamentului și interpreți. Ca urmare, vă informăm că nu vom acorda depășiri și vom respecta ora prevăzută în program. Vă mulțumim! Bien, donc euh, nous Bun, vrem să mulțumim interpreților care sunt un pic obligați, dar care ne vor permite totuși să desfășurăm lucrările în această după-amiază. În funcție de ordinea noastră de zi, trebuie să ascultăm acum prezentarea proiectului de raport în ceea ce privește instalațiile portoare de preluare a deșeurilor navelor și dau mai întâi cuvântul doamnei raportor Gezine Meissner. Te rog, Gezine, ai cuvântul. Prezident Dominic, <laughs> Mulțumesc, dragă Dominic, este o plăcere să vorbesc despre asta. Cred că cei importanți sunt în sală, raportorii din umbră. Am discutat deja o dată despre asta și um, raportul acesta este foarte important pentru mine, deci uh, Abia aștept să lucrez la el. Am spus asta și comisiei, dar o voi spune și public. Odată laud uh, comisia pentru că propunerea sa uh, a fost binevenită în rândul nostru, chiar și în uh, comisia Envi. La Envi, raportor pentru aviz este Bas Eichhout. Uh, eu lucrez cu el împreună, nu ne așteptăm întotdeauna la asta, pentru că nu întotdeauna suntem pe aceeași lungime de undă, dar și el a spus că rare ori e așa de puțin de obiectat la o propunere a comisiei. Acum, în ceea ce privește detaliile, avem raportul, cred că raportorii din umbră l-au putut citi pentru că l-am redactat în uh, engleză. Sunt câteva modificări pe care uh, le-am propus și cred că în aceeași direcție merg și amendamentele în primul rând, e vorba de faptul că există state care nu au porturi și care trebuie să fie excluse. Avem acum uh, președinția austriacă și nu au astfel de uh, porturi în care să se descarce deșeuri provenite de la nave. Acesta este un punct. Iar al doilea este că, în general, la Uh, transportul maritim, avem uh, regulile Organizației Internaționale Maritime. Și pot să vă spun sincer că întotdeauna am fost de părere că ceea ce este decis sub MAPOL este prietenos cu mediul, dar nu este adevărat. Conform MAPOL este posibil să se uh, descarce deșeuri în mare sau să se curețe, de exemplu, cisterne de petrol. Uh, e posibil acest lucru, din păcate. Și noi, ca, la nivel de legislație europeană, nu putem influența asta. Însă, la nivelul râurilor, uh, în Uniunea Europeană, putem uh, impune reguli mult mai stricte și mi-aș dori să putem face același lucru și la nivel internațional. Și cred că raportorii din umbră vor avea aceeași poziție și la Envi sunt de acord și anume facem apel um, la comisie să fie mai um, ambițioasă în ceea ce privește regulile MAPOL. MAPOL. Apoi, um, așa numitul pescuitul de deșeuri uh, nu a fost luat în considerare până acum. Deci ieșitul special uh, în mare pentru a uh, face acest lucru. Știu că există țări Um, care au prevăzut asta, um, că dacă iese un vas de pescuit uh, în mare um, și prinde, să spunem așa, deșeuri, să poată să le aducă pe uscat, să le poată descărca. Până acum însă erau cumva taxați pentru eliminarea deșeurilor. Și nu trebuie să se întâmple asta. Apoi, limitarea deșeurilor. Porturile vorbesc despre taxele indirecte de 100%, sunt plătite odată și apoi se poate descărca tot ce e pe un uh, vapor. Pe o navă. Bineînțeles, ca ideea este cel mai simplu, plătești odată și este o, un stimulent de a aduce totul pe uscat și de a nu arunca nimic în mare, numai că porturile spun și trebuie Uh, ținut cont și de asta, că există uh, situații în care vasele au foarte multe deșeuri la bord, dar și există și situații cu substanțe periculoase. Deci uh, trebuie ținut cont de asta. Dar ideea unei taxe unice este bună. Încă un element ce urmează să fie discutat, eu nu sunt foarte sigură um, în ce direcție se va merge, știu ce a propus Comisia, este de despre ideea de a trebui descărca toate deșeurile înainte de a părăsi ultimul port UE. Pot, să mă, pot să-mi închipui că ultimul uh, port UE poate să fie unul uh, mic uh, și care să fie uh, supra-solicitat, iar următorul port poate să fie cel din Regatul Unit, care să fie mare și să aibă capacitățile să se ocupe de aceste, uh, aceste deșeuri bineînțeles, cel mai important este ca uh, deșeurile să fie descărcate și gestionate pe uscat și nu să fie aruncate în mare. Aici, însă, apropo de ultimul port, uh, trebuie să vedem care este situația. Mi se par uh, elementele cele mai importante eu voi încerca, voi, uh, nu numai că voi încerca, voi și merge la fața locului în câteva porturi în vacanța de vară, pentru că nu toate porturile au aceleași uh, tipuri de uh, instalații. Voi merge întâi la portul din Hamburg, pentru că e aproape de casa mea. Există porturi mai mici, au, automatizate, și care, dar care pot gestiona deșeuri și altele mai mici care nu pot face asta. Și încă un uh, lucru important și pentru operatorii de nave, sunt multe vase care fac o um, separare a deșeurilor um, la bord și uh, apoi uh, pe, te, la, pe uscat, când ajung în port, uh, sunt toate puse la oaltă. Nu se poate face asta. Trebuie să se continue cu um, selectarea. Uh, și încă un lucru important pentru mine este Marea Baltică și aș, aceste scrubbere. Um, am crezut că ideea este um, um, că mm, lucrurile sunt în regulă, dar uh, știu că în Marea Baltică sunt zone de concentrații de, su- de, mm, de sulf foarte mari um, și poate se pot folosi aceste scrubbere pentru a um, uh, lega sulful din aer, însă în anumite uh, state mai este permis ca acest sulf să fie eliminat în apă, uh, ceea ce înseamnă că îți fur din propriul buzunar uh, când uh, se elimină acest sulf în apă. Sper în orice caz că vom uh, reuși să adoptăm acest dosar în timpul acestui mandat, pentru că ar însemna uh, proiect, uh, progrese pentru minimizarea deșeurilor ce ajung în mare. Imediat după reuniune vom avea și o reuniune a raportorilor din umbră. Mulțumim, doamna Meisner, și acum vom da cuvântul raportorilor din umbră din partea PPE, doamna Clun. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Chairman, and thank da, mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc doamnei Meisner pentru această prezentare a propunerilor sale da, sunt de acord cu multe dintre aceste propuneri, așa că vreau să vă mulțumesc și din dezbaterile noastre precedente în această comisie reiese că avem un consens destul de larg în general pentru aceste propuneri. Vreau să mă refer la câteva din amendamente. La amendamentul 20. Cred că doamna Meissner a făcut o propunere pozitivă aici. Recunoaștem că navele um, înainte să părăsească Uniunea Europeană, trebuie să depună aceste uh, deșeuri. Evident că trebuie să examinăm această propunere, pentru că ceea ce spune doamna raportor e logic. Deci trebuie ca aceste deșeuri să nu părăsească uh, Uniunea Europeană Există țări care se află la frontiera externă, există țări care în continuare se vor, uh, uh, vor adera la Uniunea Europeană, deci trebuie să examinăm acest lucru. Apoi, în ceea ce privește porturile mai mici, cu un trafic mai redus, de asemenea, este foarte important să observăm volumul de trafic și cu siguranță să fie luat acesta luat în uh, considerare și va trebui să adaptăm aici anumite prevederi. Eventual trebuie să avem niște linii îndrumătoare foarte clare, în așa fel încât facilitățile sau instalațiile de recepție a deșeurilor să uh, fie adaptate, pentru că Există în foarte multe state membre porturi de dimensiuni mici, sunt foarte numeroase, numeroase și s-ar putea ca efectul să fie disproporționat asupra lor. Și din nou, doamna Meissner s-a referit la echipamentul de pescuit. Ne bucurăm de faptul că acesta a fost luat în considerare în acest raport. Sperăm că vom reuși ca prin acest echipament deșeurile care sunt pescuite în mod pasiv să poată fi uh, să poată fi preluate și să ne asigurăm că acestea vor fi aduse în porturi. E foarte important să recunoaștem existența acestei situații și să nu ne trezim într-o situație în care sunt aruncate din nou în mare. Apoi, doamna raportor a propus să introducem diferite taxe, ținând seama de specificități și în funcție și de uh, fiecare tip de port în parte, Um, nu ni se pare destul de logic acest lucru. Clar că există o discrepanță între ceea ce există și este oferit în port și ceea ce ajunge în port, însă um, ni s-a părut că acel termen de 24 de ore pentru raportare era prea restrictiv. Apoi, taxa indirectă. Ideea este să încurajăm acele practici, acele bune practici, în așa fel încât anumite costuri să nu fie în mod uh, incorrect transferate doar asupra, asupra porturilor. Vrem să avem astfel de stimulente, în așa fel încât și navele să-și asume o răspundere. Poate că aici, la articolul 5, ar fi bine să avem o cooperare eventuală între porturi. Poate că sunt niște detalii care ar merita să fie discutate și să vedem cum le putem finaliza. Și am înțeles că și Comisia pregătește un document pe această temă a taxelor indirecte și mă gândesc că ar fi fost bine să fi avut acest document înainte să finalizăm noi acest raport. Așa că ar fi interesant să aflăm din partea Comisiei exact ce anume propun prin acest uh, document. Noi, ca și Comisie, ca și Parlament, să fim măsură să finalizăm poziția noastră. Apoi, la amendamentul 10, de asemenea, Există niște reguli extrem de stricte care au fost, uh, uh, care au fost uh, introduse în ceea ce privește deșeurile de catering și e clar că aici avem un pericol și anume să există o suprapunere între diferite regulamente și mă gândesc că aici aceste aspecte trebuie să fie luate în considerare în așa fel încât să nu avem o confuzie între definițiile care apar în diferite regulamente și să armonizăm aceste definiții într-un text foarte clar în așa fel încât să nu introducem și mai multă confuzie. Și salut de asemenea și amendamentul referitor la pescuitul ecologic. După cum spuneam, e foarte interesant să avem un astfel de ghid îndrumător și eventual să fie anexat și la Marpol, Convenția Marpol. Deci un ghid îndrumător sau linii directoare care să poată fi utilizate. În așa fel încât să reducem deșeurile per total. Dar uh, la final doream să mulțumesc uh, doamnei Masner uh, pentru acest raport. Cred că oricum ne vom petrece vara frumos, vom avea ocazia să vizităm diferite porturi în așa fel încât să ne dăm seama de situația concret la fața locului și vom avea o întâlnire a raportorilor din umbră în septembrie și am mare încredere în faptul că împreună cu doamna Meissner vom fi în măsură în comisia noastră să avansăm pe acest text legislativ. Mulțumesc, domnule președinte. Merci, Madame Clun, pour... Mulțumim, doamnă Clun, și din partea Socialiștilor și Democraților, doamna Grapini, vă rog. Președinte, mulțumesc. Uh, și eu încep prin a uh, mulțumi uh, raportorului Ghezine, dar și sublinierea pe care a făcut-o e foarte importantă. De fapt, am plecat de la un proiect al Comisiei bun, în mare măsură uh, agreat de, toate, de toți raportorii. Probabil că o să avem și câteva întâlniri. Nu o să trec prin fiecare amendament pe care l-a făcut uh, Ghezine și cu care sunt de acord. Aș vrea doar să spun câteva lucruri uh, care le consider uh, posibile de negociat și să ajungem la un compromis. Uh, Cred, sigur că voi uh, formula amendamente, uh, dar cred că, în general, ar trebui să avem câteva clarificări făcute de de comisie. De exemplu, uh, nu avem o definiție a green ship-ului și cred că ar trebui să se numească o, un grup de experți care să stabilească ce nave pot să, fie, să beneficieze de uh, reducerile cuvenite și propuse aici în această directivă. Uh, cel puțin asta va fi una din propunerile mele care uh, sunt uh, adăugate la cele pe care le agreez, uh, cele făcute de raportoare. Apoi, um, de asemenea, n-am văzut uh, în amendamente și sper să ajungem aici la, la un compromis bun Aș dori să adăugăm aici ca, pentru că fenomenul de poluare produs de deșeurile evacuate de, de-a lungul Dunării, Rinului, ajung sigur în uh, Marea Neagră, în delta Dunării și cred că trebuie să ținem și afectează evident pânza freatică, ecosistemul și cred că ar trebui să extindem și la porturile europene situate pe căi navigabile interne din statele membre care au ieșire la mare pentru că, până la urmă, pe noi ne interesează să fim uh, cu această uh, directivă cât mai cuprinzător și să evităm uh, poluarea. Apoi, um, sigur că am avut la prima întâlnire cu Comisia întrebarea uh, de ce nu mergem pe principiu ca uh, să, plătim, să plătească în funcție de cantitatea de deșeuri. Eu am înțeles argumentul și a Comisiei și a raportoarei să nu se arunce deșeuri mare ca să zică că are deșeu puțin și să plătească. Însă totuși trebuie să vedem cum am putea să ierarhizăm deșeurile și are un amendament bun, Ghezine, în care clasifică cumva deșeurile. Este foarte important ce cară nava respectivă, pentru că atunci când care anumite produse poți să generezi deșeu mai mult, când care anumite alte produse poți să generezi deșeu mai uh, mult. Și atunci cred că totuși trebuie să găsim aici o, o posibilitate de de a, de a lega cât mai mult plata de cantitatea de deșeuri pe care o are o anumită navă. Apoi aș propune ca, uh, și cred că este necesar, ca la formularele de înregistrare, după coloana tip deșeu, să se introducă și o rubrică după clasificarea europeană cod deșeu. Am purtat discuție cu mai, multe, uh, mai mulți reprezentanți ai porturilor, uh, nu au nimic împotrivă. Cred că este bine să avem pe lângă rubrica de tip deșeu și clasificarea europeană cu codul deșeului respectiv. Nu cred că asta ar fi o problemă să introducem în formularul standard propus din anexa 2 și această rubrică cu codul după clasificare. Uh, sigur, uh, mă bucur foarte mult de câteva din amendamente și iată, de exemplu, amendamentul 10 în care um, ai încercat să, să explicitezi, Ghezine, ce înseamnă deșeu de catering și cred că este foarte binevenit acest lucru. Um, de asemenea, asemenea mă bucură amendamentul douăzeci și unu Uh, pe care l ai făcut uh, e un amendament uh, la textul propus de comisie nu o să l citesc aici dar doar citesc câteva amendamente amendamentul douăzeci și trei de asemenea este un amendament bun taxele pot fi reduse dacă o navă este angajată în transporturi maritime comerciale pe distanțe scurte și sigur încă multe alte amendamente cu care sunt de acord de exemplu amendamentul douăzeci și doi a introdus caracterul periculos al deșeurilor, ceea ce este o completare uh, foarte binevenită din punctul meu de vedere și o voi susține. Și de asemenea sunt de acord cu completarea uh, de la articolul 8 uh, prin amendamentul 24 în care propui Comisiei să adopte ca cerințe minime recomandările enumerate în orientările pentru punerea în aplicare a anexei 5 la Marpol. Mai vreau să închei spunând că Aș dori să, să lansez <laughs> pentru prima dată și să vedem dacă atunci când ne întâlnim cu raportorii ajungem la un consens. Mie mi se pare că uh, propunerea Comisiei ca termen de uh, adoptare și de implementare 2020 este foarte scurt. Să ne gândim că noi uh, suntem a, la jumătatea anului 2018 și sigur aici aș propune uh, ca să acordăm un termen de prelungit până în 2021, un an în plus, pentru că totdeauna am fost de părere că nu trebuie să punem uh, termene care nu, pot, nu sunt realizabile și, uh, practic, uh, forțăm anumite state să, să, mm, să acționeze incorrect pentru a respecta un termen. Cred că aici ar trebui să ne gândim și închei prin a-i mulțumi raportoarei pentru raport, celorlalți colegi, raportori din umbră și sperăm să ajungem la o soluție de la soluția bună a Comisiei să ajungem la o soluție foarte bună cu uh, propunerile noastre. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, Madame Grapini. Monsieur Van... Mulțumim, uh, doamna Grapini. Domnul Van Dalen. Mulțumesc, doamna președintă. E adevărat că suntem uh, cu toții uh, foarte entuziaști față de această propunere legislativă care este una foarte pozitivă pentru mediu. Este vorba despre principiul de durabilitate și chiar va fi un instrument util care ne va ajuta să progresăm. Așa că cel mai bine ar fi totuși să privim în perspectivă și să încercăm să reducem deșeurile, ambalajele încă din amonte. Sunt prea multe ambalaje care ne trezim că nu mai știm cum să le reciclăm sau să le colectăm. Dar acestea fiind spuse, așa cum spunea și um, doamna raportoare, sunt uh, câteva linii de forță în acest proiect. Spre exemplu, într-adevăr, pescuitul acela al deșeurilor deja prezente în uh, mare. Și uh, cred că efectiv trebuie să ne ocupăm de aceste situații, aceste practici. Spre exemplu, anumite flote de pescuit ar putea ieși pe mare în unele zile, nu la pescuit, ci uh, pentru a colecta uh, deșeuri de vase sau alte deșeuri uh, aflate în mări și încă ceva la care s-a referit și doamna raportor și am discutat despre aceste aspecte și în cadrul Comisiei de Pescuit. În orice caz, doamna președintă aș avea trei uh, observații specifice. În primul rând, caracterul uh, obligatoriu în ceea ce privește, când vine vorba de respectarea legislației. Deci, uh, sigur, regulile pot fi create, dar punctul slab ține în gradul de aplicare, de respectare a acestor reguli. Și, bun, aici cred că statele membre sunt cele care trebuie să-și asume anumite responsabilități. Noi, eh, sigur, solicităm un rol mai, eh, mai, mai important și pentru Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă, dar așa cum spunea și doamna Grapini, să nu uităm că trebuie să ne ocupăm și de căile de navigație uh, interioare, fluviale. Spre exemplu, la mine, în țară, în țările de jos, avem deja o, o rețea uh, națională de colectare a deșeurilor rezultate în cursul uh, operațiunilor de navigație internă și e foarte bine și cred că se poate practica și la o scară mai mare, dar toate statele membre trebuie să asum, să-și asume responsabilități. Și oricum și statele membre pe fond sunt uh, de acord, nu cu o astfel de atitudine, că până la urmă toată lumea spune că trebuie să uh, luptăm împotriva schimbărilor climatice, să ne respectăm angajamentele din acordul de la Paris. Deci la fapte de acum. Bun. Acum, uh, am vorbit despre porturile interne, externe, dar ce facem și cu porturile periferice? și să ne gândim și la amendamentul 18, spre exemplu, la rețelele uh, TNT. Și în al treilea rând, s-au mai referit la acest aspect și uh, alte voci în conceptul de rambursare indirectă, spre exemplu. Apare următorul risc. Anumite nave vor aduce, vor debarca mult mai multe deșeuri decât pot prelucra anumite porturi. Uh, pur și simplu pentru că există un stimulent economic. Deci trebuie să fim prudenți totuși când oferim stimulente financiare, rambursări suplimentare pentru operațiuni de debarcare de deșeuri. Pentru că, bun, acele deșeuri, că mm, ce se întâmplă de fapt? Uh, unii sunt uh, bucuroși să le arunce în mare pentru că altcineva le poate culege și poate, poate eventual și câștiga un ban. Nu, trebuie să facem în așa fel încât să se aplice principiul cine poluează plătește. Nu se punem la plată administrațiile portoare pentru deșeurile aruncate de unii. Deci doar așa putem uh, ameliora situația. Domnule Taylor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. La rândul meu țin să-i mulțumesc colegei noastre Ghezin pentru acest raport, care, iată, e deja foarte promițător și mă bucur să văd că se ocupă de o gamă largă de probleme și vine cu soluții variate. Deci este clar că, da, trebuie să încurajăm statele membre să acționeze. și Și s-au făcut câteva trimiteri și la uh, navele mici, care navighează doar pe distanțe mici, este binevenite. Și, într-adevăr, și această idee, concept de obligație de debarcare a tuturor deșeurilor, printre care vorbim de deșeuri periculoase, ape reziduale, apă de balast, etc. Deci e o listă neexhaustivă și ne putem gândi, de exemplu, și la deșeuri de pe platformele offshore. Deci, uh, se propun câteva soluții binevenite și în ce privește finanțarea, stimulentele acestea economice pentru încurajarea uh, debarcării lor și, de ce nu, să prevedem și penalități acolo unde va fi necesar și trebuie să avem o abordare armonizată în toate statele membre și să avem deci un sistem de uh, stimulente, dar și de penalități, care să ne permită în final să respectăm și angajamentele din acordul la Paris și să păstrăm un ecosisteme marine mai curate. Și Aș vrea de asemenea să știu eventual uh, care ar putea fi răspunsul din partea agenției EMSA, dacă nu cumva i s-ar putea atribui poate o competență suplimentară specifică în acest sens. În concluzie, mulțumesc uh, Comisiei pentru propunerea de regulament și, de asemenea, mulțumim, mulțumesc raportoare pentru munca depusă. Mulțumim, domnule Kramer. Înainte de a-i da și cuvântul doamnei Gonzales, aș vrea să urez bun venit grupului domnului Kramer, 30 de persoane care au luat deja loc în sala de ședință și care vin aici tocmai de la European Training Railways. Bine ați venit, deci, cu toții la reuniunea noastră. E adevărat că astăzi, după amiază, nu vom vorbi așa de mult de sectorul feroviar și mai mult despre domeniul maritim, dar sunteți bineveniți, haideți să-i aplaudăm. Bun, iar acum doamna González aveți cuvântul. Muchas gracias, presidenta. Pues aprovecho. Mulțumesc, doamna președinte. Profit de ocazie pentru a-i saluta uh, pe cei care sunt din grupul vizitatorilor și noi, de la grupul nostru, am apărat în deosebi uh, calea ferată. Este de altfel una din propunerile Uniunii Europene pe care vrem să o, o promovăm. Vreau să mulțumesc doamnei Meissner pentru munca depusă prin acest raport. Eu cred că vine cu niște precizări și uh, contribuții foarte interesante și aproape cu mare majoritate dintre ele putem fi de acord, deci le vom susține în grupul nostru. Mai sunt și două elemente care, după părerea mea, nu sunt destul de bine definite și ar fi bine să le precizăm. Mai întâi, când vorbim despre porturile de dimensiuni mici sau cele care sunt izolate, îndepărtate, eu cred că nu e necesar să mergem și mai departe și ar fi bine să precizăm deja cum anume vedem lucrurile, cum vrem să clasificăm port, porturi îndepărtate, porturi de dimensiuni mici, care sunt uh, derogările, să nu lăsăm totul numai în seama Comisiei Europene. Și, un al doilea aspect, operațiunile maritime pe distanțe scurte. Uh, e clar că acestea ar trebui să beneficieze de o tarificare redusă da, dar totuși ar trebui să precizăm ce anume înțelegem prin uh, distanță scurtă, dacă e vorba de kilometri, un anumit număr de kilometri, dacă e vorba de anumite tipuri de operațiuni de transporturi mai concret. Iată deci cele două elemente care, după părerea noastră, ar fi bine să le precizăm. Și aș dori să vă spun că uh, am avut ocazia și cu alte ocazii să, vă, să precizez acest lucru am vrea și noi să facem câteva contribuții, și anume, trebuie să garantăm niște obiective de formare, mm, de training pentru tot personalul care lucrează în porturi și care se va ocupa de a, și va manipula aceste deșeuri, dar nu numai, toți cei care se află în instalațiile portoare. E vorba de servicii Uh, care cu siguranță vor fi modificate, deci trebuie formare. Și, în al doilea rând, în uh, momentul în care vorbim despre inspecții, ar fi bine să includem și adjectivul uh, organizat aleatoriu, da? Și, de asemenea, ar fi pertinent la capitolul de sancțiuni să fim mai clari și să spunem exact care sunt sancțiunile care există în funcție de diferitele infracțiuni care sunt comise și care afectează sănătatea publică sau mediul înconjurător. Să aliniem acest lucru cu sancțiunile și, uh, uh care există deja în statele membre. Dincolo de asta, vreau să mulțumesc doamnei Mesner pentru acest raport și urez tuturor vacanță plăcută și interpreților noștri. Mulțumesc de asemenea. Merci beaucoup, Madame Gonzalez. Mulțumim, doamna Gonzalez. Doamna Bilbao, vă dăm cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi, aș dori și eu să mulțumesc doamnei Ghezine Meissner pentru munca depusă și având în vedere că avem un aviz la Comisia de Pescuit, aș vrea să menționez că, în principiu, am include și navele uh, uh, de pescuit uh, recreativ ne-am putea gândi că ar putea să existe, nu știu, anumite uh, plase de pescuit care se află în derivă și care pot contamina. Uh, acestea nu sunt întotdeauna uh, luate din mare, așa cum ar trebui, de către navele de pescuit. Și mă gândesc că ar fi bine să ținem seama și de acest tip de deșeuri, pentru că și ele poluează. Și apoi trebuie să ne mai gândim și la deșeurile care sunt pescuite în mod intenționat sau cele pescuite în mod neintenționat. Să facem astfel de distinție, pentru că trebuie să promovăm măsuri care să stimuleze într-adevăr preluarea acelor deșeuri care în mod neintenționat ar fi uh, culese din mare, dar uh, de multe ori pescarii care se ocupă de cu totul altceva dau peste aceste deșeuri și le culeg din mare. Și în ceea ce privește porturile, e clar că există o anumită experiență, uh, dar trebuie să avem anumite planuri de gestiune a deșeurilor, dar care să fie oarecum armonizate între diferitele porturi, să fie legate între ele, pentru că trebuie să ținem seama de specificitatea fiecărui tip de port, de dimensiuni, de frecvență, de volum și să avem deci un fel de planificare de preluare a acestor deșeuri. Iar în ceea ce privește zonele mai îndepărtate, izolate, și aici am venit cu anumite amendamente, în, reform, în, în raportul în Comisia de Pescuit, trebuie să facem o trimitere specială la regiunile ultraperiferice. Eu cred că e nevoie de anumite măsuri speciale de finanțare pentru aceste porturi, pentru că acestea se confruntă cu dificultăți, deja din punct de vedere geografic. Au dificultăți pentru a instala astfel de instalații în termenele prevăzite. Nu uitați că multe dintre aceste autorități portoare, de fapt, trebuie să facă față, pe de o parte, unui flux turistic foarte important și ca ele și-au bazat viitoarea lor uh, dezvoltare pe aceste tipuri de uh, activități turistice. Acum, dacă vrem să promovăm economia circulară, dacă vrem să promovăm uh, această gestiune a deșeurilor, mă gândesc, spre exemplu, la insulele Canare, eu cred că ar fi bine să avem și măsuri de finanțare prevăzute. Uh, și mai mult decât atât, sunt de uh, acord că trebuie să preluăm și căile navigabile inter- interne. Uh, e adevărat că și acestea sunt afectate de către poluare. Și din, în ceea ce privește termenele de punere în aplicare, eu cred că da, într-adevăr, trebuie să fim totuși un pic realiști. Nu? Și uh, să vedem când anume vom adopta acest raport, dar trebuie, va trebui să ad- ad- adaptăm termenele. Și încă ceva, regiunile. Regiunile sunt cele care au competență, care pun la punct planurile concrete, specifice pentru diferite porturi și care se ocupă de gestiunea deșeurilor. Așa că nu vom avea o gestiune corectă a rezidurilor și a deșeurilor dacă nu vom ține seama de administrațiile locale și regionale, pentru că acestea sunt cele care au competență în momentul în care vorbim de acest tip de uh, uh intervenții. E clar că discutăm și despre transporturi în Comisia de Pescuit, pescuit, în Comisia de uh, Transportul discutăm și despre pescuit. Să sperăm că împreună vom ajunge la un raport foarte bun. Un minut, monsieur Wim van de Mulțumim, doamna Bilbao. Acum acordăm un minut domnului Vim van de Camp. Mulțumesc. O observație și o întrebare în partea mea. Uh, eu uh, mă simt îngrijorat când aud vorbindu-se despre porturile de dimensiuni mici în cadrul acestui raport, pentru că, în opinia mea, riscul uh, este destul de mare, că, pentru că atunci când ești mic să crezi că de fapt uh, ești o cifră mică și nesemnificativă, dar de multe ori lucrurile mici sunt și eficiente. Acum ajung la uh, întrebare. Cum anume? Să ne gândim la un exemplu. Portul Dubrovnik, un port maritim care care i s-ar aplica această directivă. Deci, atunci, să ne gândim așa. Având în vedere anumite rațiuni turistice, să spunem, poate că ar ajunge să primească acest port din ce în ce mai multe nave. Bun, și atunci cum ar funcționa dacă costurile prevăzute ar putea acoperi Mulțumim, domnule Vim Van de Camp, și acum uh, privesc înspre Comisia Europeană. Vedeți uh, cât de mult interes a stârnit uh, acest raport al colegii noastre, doamna Meissner, și vedeți că toți colegii din comisie au un obiectiv comun, să întărească acest instrument propus de comisie, pentru că cu toții ne dorim ca mâine să nu fie mai multe deșeuri decât pești în uh, mările planetei. Deci suntem cu toții conștienți că avem cu toții responsabilități și obligații, mai ales, mai ales cei care poluează. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea, înainte de toate, să mulțumesc uh, doamnei raportor și raportorilor din umbră pentru înțelegerea foarte clară a obiectivelor strategice și politice ale acestei propuneri pe care le împărtășim. Deci ne dorim să avem o legislație cadru care să ne permite să evităm în mod eficient uh, poluarea apelor Aș vrea să spun de asemenea că, practic, această propunere se înscrie și în pachetul privind economia circulară, pentru că unii dintre vorbitori s-au referit la diferite alte tipuri de poluare care vor continua să pună o problemă majoră mărilor planetei, dar Comisia înțelege foarte bine această problematică. Este într-adevăr nevoie să luptăm împotriva poluării încă de la sursa, de la punctul de generare a deșeurilor, dar acest instrument specific legislativ, spre exemplu, se ocupă de uh, sursa de generare de deșeuri constituită de către nave. Și încercăm, de fapt, avem de gând să aliniem cadrul legislativ european uh, pe cât se poate și în măsura necesităților și cu cadrul legislativ internațional, pentru că doar așa, prin această aliniere cu legislația internațională, putem spera să ne ocupăm și de o altă problemă la care s-au referit unii vorbitori, și anume implementarea, aplicarea și verificarea, pentru că trebuie să avem, de fapt, un cadru legislativ uh, ușor de aplicat ca să poată fi și controlat și pus în aplicare. Deci, uh, în acest sens și-a elaborat Comisia propunerea și mă bucur foarte mult să văd că majoritatea vorbitorilor a fost de acord cu acest principiu propus de Comisie, care este rezultatul unor discuții îndelungate. Deci așa ne propunem să uh, a, propunem, de fapt, stimulentele cele mai eficiente pentru a încuraja najele să debarce toate deșeurile în instalațiile portoare prevăzute. Deci, există o plată, dar într-un sistem care să nu încurajeze uh, relele practici. Și am uh, citit cu mult interes uh, proiectul de raport, am ascultat și discuția, o remarcele colegilor și observ două grupuri. Pe de o parte avem um, întrebări ridicate care se leagă de anumite propuneri suplimentare pe marginea propunerei comisiei și apoi aici putem fi vorba despre alte tipuri de deșeuri, cum ar fi apa de balast, deșeurile de tip Scrabble și deci dacă ne situăm în acest cadru legislativ, trebuie să avem uh, totuși mare grijă ce scriem în lege ca să poată fi și aplicabil și uh, deci acele deșeuri de tip open look Scrabble trebuie uh, să le gândim dacă nu cumva este altă categorie acele deșeuri colectate de navele în misiune de curățare ci celălalt, cealaltă categorie de comentarii, întrebări și câteva propuneri incluse în raport uh, se referă la anumite exceptări. Aici dați-mi voie să mă refer înainte de toate din nou la porturile mici, uh, care sunt menționate și în raport, dar care au fost făcut și obiectul unor întrebări. Deci, din câte înțeleg eu, această solicitare de exceptare, de fapt, nu se referă propriu propriu-zis uh, la o acceptare acest, pentru aceste porturi de la obligația de a dispune de instalații de preluare acestor deșeuri, ci mai degrabă la acceptarea de la obligația de a afișa un plan de management al uh, deșeurilor acestea. Oricum, acest lucru la OADIC ar putea fi aplicat într-o manieră simplificată aici. Practic, trebuie să ne gândim ce, ce este mai bine, ce anume se poate face la nivelul fiecărui tip de port cu toate tipurile de deșeuri. De asemenea, s-a vorbit aici despre exceptarea anumitor porturi care, de fapt, au uh, doar un trafic maritim limitat în scopuri recreative de obicei. Bun, deci trebuie să fim uh, atenți și aici când facem aceste distinții între uh, traficul de pescuit, traficul comercial sau recreațional. Deci, sigur, uh, putem ține cont și de situațiile specifice ale porturilor mici, dar să avem grijă să nu obținem un rezultat nedorit. În orice caz, Comisia împărtășește um, pe deplin și operațiunile maritime pe distanțe mici, Însă, aici apar niște probleme la nivel de definiții, pentru că definiția obișnuită pentru operațiuni maritime pe distanțe scurte, practic vorbim despre trafic intern în apele teritoriale UE. Și aici nu se potrivește exact cu obiectivul propunerii. Deci problema se pune la nivelul găsirii unui echilibru între nivelul de ambiție și mijloacele adoptate. De asemenea, s-au pus niște întrebări referitor la cazul uh, navelor care părăsesc uh, porturi uh, din alte din afara UE și care da, s-ar vedea scăpate de obligația de a debarca deșeurile într-un port UE. Deci, sunt sigur că mm, ați observat că au fost puse în discuție aceste aspecte, inclusiv în Consiliu. Am uh, luat uh, notă cu atenție uh, trimiterile și din raport și întrebările referitoare la agenția EMSA. Bun, acum, sigur, EMSA figurează deja în comisia inițială a comisiei, însă anumite sugestii pe care le-am auzit astăzi aici poate că ar avea nevoie să fie abordate în alte instrumente legislative, cum ar fi, spre exemplu, atribuirea de noi competențe privind riscurile de scurgere sau controlarea uh, operațiunilor de debarcare. Deci, mm, noi nu credem în acest moment că toate aceste aspecte pot fi abordate în uh, această propunere legislativă. Bun, știu că nu am foarte mult timp, deci poate este mai bine să mă opresc acum și să văd dacă aveți întrebări specifice, dacă pot voi răspunde acum, dar dacă nu, în orice caz, ă, stăm în continuare la, la dispoziția raportorilor și comisiei în general pentru a continua uh, discuția. Mulțumim foarte mult. Doamna Meissner, o să vă dăm cuvântul pentru concluzie. Mulțumesc. Voi încerca să răspund uh, pe scurt. Sunt de acord. Uh, mă bucur că a fost menționată și uh, anexa Marpol. Maria, văd că nu mai este. Bineînțeles, Dunărea și Delta Dunării joacă un rol important. Trebuie să vedem cum găsim un echilibru Termenul pentru a punerea în vigoare, cred că e pentru intrarea în vigoare, eu n-aș fi pentru. Apoi lui Peter, aș vrea să știu mai mult de la tine ce fel de sistem aveți uh, pentru râuri. Cred că uh, putem uh, învăța mult unii de la alții. Keith, știu că verzii ar dori să includă platformele offshore ele însă uh, sunt uh, văzute ca uh, vase, dar nu e vorba de deșeurile platformelor offshore, ci ale navelor. Dar înțeleg ce vrei să spui. Colegei de la GUE n-am reținut prenumele. La definiții trebuie să Uh, știm foarte bine ce înseamnă un port mai mic, uh, o trimitere pe distanță redusă și așa mai departe. La Isascun, perspectiva a fost mai degrabă din perspectiva pescuitului. Știm că europeși au, folosit o serie, au uh, propus o serie întreagă de amendamente. Știu că va veni ceva și de la Comisia PEș. Bineînțeles că trebuie să facem o diferență între deșeurile pescuite activ și pasiv. Uh, Uh, trebuie să vedem dacă se pot pune la oaltă state membre pentru a face, sau mai multe porturi pentru a face față capacităților. Micile porturi nu trebuie să fie supra-solicitate. Am spus și eu asta, că uh, porturile au mărimi diferite și sunt uh, curioasă ce putem găsi ca soluție. Vim, nu pot să-ți răspund la întrebare cu privire la uh, prețuri. Știu că preț, prețurile sunt stabilite în statele membre, în mod normal. Din păcate, deci nu am să-ți dau un răspuns. Și din partea comisiei, uh, mi se pare un răspuns bun, am discutat deja despre asta. Uh, noi de la Parlament întotdeauna mai avem câte o nouă perspectivă și e bine că e așa. Uh, mulțumesc uh, tuturor, uh, sunt convinsă că vom coopera foarte bine și că vom avea un rezultat bun. Merci beaucoup, Madame Gazine Messner. Le délai pour le dé... Mulțumim foarte mult. Termenul pentru amendamente este 18 iulie la ora 12. Continu începem cu audierea noastră publică, publică pe tema discriminării în domeniul canalelor de distribuție ale companiilor de transport aerian. Am să îi rog pe invitați să mi se alăture la podium. Domnul Pango, domnul Deblost și domnul Nolan și domnul Hours și dumneavoastră veniți la podium. Ça, c'est parce que NDC, si vous voulez, c'est New Distribution Capability, c'est distribution.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 Mes chers collègues, nous allons aborder maintenant un sujet essentiel. Dragi colegi, iată, vom aborda acum uh, o temă esențială pentru viitorul transportului aerian și mai cu seamă toate problemele care țin de diferitele canale de distribuție, de oferte de transport aerian și aici vom discuta de mai multe aspecte, transparență, concurență, nediscriminare prin intermediul prețurilor, bineînțeles, și, sigur, ne gândim cu toții imediat la acele cazuri care se discută atât de des, și anume situațiile în care anumiți operatori de transport aerian instituie o taxă suplimentară pe biletele care au fost distribuite în afara propriului sistem. Deci, vom uh, vorbi astăzi și despre reforma Cartei de Bune Practici uh, CRS și totodată, iată, o bună ocazie de a face un tur de orizont a situației din sectorul transportului, transportului aerian și mai ales axat pe uh, chestiunile legate de distribuție. Un sector care trece acum printr-o adevărată mutație, dacă nu cumva este în pragul unei revoluții, am putea spune, pentru că foarte multe lucruri se schimbă atât la nivelul comportamentului consumatorilor, cât și prin intervenția noilor tehnologii. Deci, din ce în ce mai mult, ă, operațiunea de a rezerva un bilet de avion devine o experiență complexă și mult diferită de simpla cumpărare a unui bilet de acum câțiva ani. Deci apar permanent noi operatori, noi servicii, uh, deci pe piață apar actori din ce în ce mai numeroși, mai eficienți, mobilitatea crește, organizarea pare să fie mai bună, dar acești operatori sunt uneori și uh, foarte mari consumatori de date personale. Ei bine, uh, să încercăm să analizăm deci aceste transformări, oportunități, dar și riscuri și iată, astăzi după amiază avem uh, onoarea să avem printre noi uh, numeroși experți și așa că vă propun să începem, fără să mai tărăgânăm lucrurile, cu o primă masă rotundă pe tema canalelor de distribuție la și evoluția lor istorică și uh, avem, deci, onoarea să-l avem alături de noi pe domnul Aurs, care conduce uh, departamentul New Distribution Capabilities, deci practic veniți de la Federația IATA, bine cunoscută. Deci, uh, apoi alături de asemenea domnul Dubla, secretar general din partea European Travel Agents and Tower Operators Association, bine ați venit. Mai departe, îl avem printre noi pe domnul Stefan Pangu, este președinte director general și cofondator al uh, societății Flyin și, de asemenea, îl avem alături de noi pe Martin Nolan, uh, director pe dezvoltare, chestiuni juridice și corporate la compania Skyscanner. Bună ziua, bun venit tuturor și Acum voi impune niște reguli, pentru că timpul este limitat. Deci, voi ruga pe invitați să ne facă câte o prezentare destul de scurtă, șapte minute maxim pentru fiecare și vă asigur că voi monitoriza timpul, pentru că trebuie să păstrăm un pic de timp și pentru dezbatere, întrebări și răspunsuri. Bun venit și vă dau cuvântul, șapte minute deci. Good afternoon, Olivier. Bună ziua! Eu lucrez pentru IATA. Sunt dis... expert de distribuție. Reprezentăm 83% din traficul uh, mondial. Am lucrat pentru Air France și uh, am uh, am fost responsabil pentru activitățile CRS. Există o problemă în distribuția liniilor aerene, un blocaj între distributor, distribuitori și consumatori. Mai multe uh, agenții sunt în concurență să-și, să distribuie biletele la uh, un număr de uh, agenții, CRS-urile, sunt sistemele de, rezerva, de rezervări uh, comp computerizate blocajul intervine atunci când uh, uh, intervine pentru că sunt numai trei astfel de sisteme CRS în Uniunea Europeană. Amadeus, 65% cotă de piață, Travelport, 20% și Sabre cu 15%. în anumite țări, un, unul dintre aceste sisteme computerizare de, rezerv, de rezervări, CRS, poate ajunge la 80%. Majoritatea uh, companiilor aleg un sistem și a rare ori uh, îl schimbă. Uh, iar apoi devin dependente de un sistem, hardware, software, formarea personalului. Devin, practic, aceste linii aeriene dependente de uh, distribuitori. Carlson Wagon Lead Uh, în Statele Unite uh, obține sute de milioane de dolari în stimulente de la uh, aceste întreprinderi. Contractele cu CRS-uri uh, arată lipsa de concurență. Liniile aeriene plătesc pe zbor. La fiecare zbor se plătește între 3 și 10 euro. De exemplu, o linie aeriană care dorește să vândă o conexiune intereuropeană poate plăti până la 40 de euro taxe CRS pentru un drum dus întors, iar uh, taxa companiei, în general, este de sub 100 de euro. Situația a apărut pentru că există o prea mare concentrare a acestor CRS-uri. În plus, există așa numitele contracte full content care uh, împiedică companiile aeriene uh, să distribuie același conținut altfel. Nu pot oferi uh, prețuri mai mici pe canaluri specifice precum site-ul lor sau call center-ul lor. Asta până la urmă afectează consumatorul. Practic este imposibil pentru compania aeriană să negocieze cu un CRS, pentru că aceste, aceste CRS-uri pot impune orice fel de costuri, orice fel de condiții. Companiile aeriene nu pot să-și permită să piardă uh, linii, um, agențiile de voiaj pe care le deservesc. Ceea ce înseamnă că, de fapt, pe această piață există zero concurență. Are trying to change distribution for the benefit of the end consumer. They want to move away from Companiile aeriene doresc uh, să se îndepărteze de vechile tehnologii în beneficiul consumatorului. Se folosește aceeași tehnologie de peste 30 de ani și CRS-urile n-au niciun, uh, niciun fel de stimulent pentru a se moderniza. Între timp s-au dezvoltat uh, noi canale de distribuție și companiile ar dori să le folosească pentru a introduce aceste noi New Distribution Capability, noi capabilități de distribuție, NDC Uh, și la uh, uh, IATA promovăm acest element. Acesta permite consumatorului mai multă transparență și să aibă acces la diferite tipuri de servicii, inclusiv la bordul avionului. Companiile aeriene cheltuie miliarde pe astfel de noi produse, dar nu le pot distribui în mod corect. Vestea bună. Vestea bună este că există CRS-uri care sprijină acest nou standard și agențiile de voiaj de asemenea o fac. CRS-urile vor fi Uh, au preluat acest model și vor fi pregătite să uh, îl pună în aplicare în 2019. Însă se rămân uh, se menține aceleași probleme. Dacă o companie aeriană dorește să aibă libertatea de distribui cum vrea, atunci uh, CRS-urile practic își dublează uh, taxele ceea ce înseamnă că companiile aeriene trebuie să își transfere costurile la intermediari și uh, pot chiar să le transfere direct consumatorilor, ceea ce se întâmplă de cele mai multe ori. Ideea este, dorește consumatorul bilete mai ieftine prin diferite canale sau preferă ca toate prețurile să fie la fel și dis- disponibile pe toate canalele, dar la un preț mai ridicat. Companiile aeriene nu au o problemă cu CRS-urile în sine, ci își doresc pur și simplu mai multă concurență. CRS-urile pot comercializa da, ă, prețurile mai mici ale companiilor aeriene, dar trebuie ca modelul de afaceri să fie diferit. IATA consideră că ceea ce fac companiile aeriene este potrivit și uh, um, în beneficiul consumatorului. Mai multă concurență între CRS-uri ar însemna mai multă transparență, nu numai în ceea ce privește taxele și uh, costul biletelor, ci și uh, diferitele servicii. Se pot obține, consumatorii pot obține aceleași servicii pe site-ul companiei aeriene, uh, numai că trebuie să cunoască canalul potrivit. Uh, agențiile de voiaj se tem de acest uh, sistem. Uh, trebuie să decidă dacă vor aștepta până când ceresurile sunt pregătite sau dacă adoptă acum o tehnologie alternativă. Nu în ultimul rând, companiile aeriene au fost frustrate de lipsa de inovație din partea ceresurilor în ultimele decenii. Unul dintre obiectivele acestui nou standard de distribuție este să uh, Uh, uh, ca noile tehnologii să poată uh, face concurență um, vechilor capacități mult mai rapid în beneficiul consumatorului. Dacă există discriminare în industria aviatică, ea cu siguranță nu vine de la companiile aeriene, ci de la CRS-uri. Merci beaucoup, Monsieur House. En plus de ça, vous avez super bien respecté votre temps de parole. Mulțumesc, domnule Hours. V-ați respectat și timpul de intervenție. Foarte bine. Aveți cuvântul, domnule de Blust. Șapte minute. Thank you, Madam Chairman. Good afternoon. Mulțumesc, doamna președinte. După amiază plăcută tuturor. Vreau să vă mulțumesc că ați invitat ECTA care reprezintă 17.000 de agenții de voiaj și tur operatoare online și care au distribuit servicii de călătorie până la 210 miliarde la număr. Următorul diapozitiv, vă rog. Care este situația în momentul de față pentru aceste agenții de voiaș. În ultimii ani și uh, agențiile de voiaș și uh, uh, tur operatorii au avut succes pe piață, nu numai față, împreună cu uh, companiile aeriene, dar și feroviare, rezervări hotel, uh, mașină și, evident, internetul a adăugat o nouă dimensiune la distribuirea acestor servicii și a venit și cu noi canale de distribuție, de, distribuție indirectă. Însă aceasta rămâne în continuare canalul principal. În mod clar, consumatorii europeni preferă un ghișeu unic Uh, care să le permită să aibă nivelul cel mai ridicat de protecție. Vreau să amintesc că există și o directivă specifică intitulată Directiva pentru călătoriile uh, cu servicii aferente. Apoi, în ceea ce privește accesul la ofertele companiilor aeriene, se face prin integrarea tuturor zborurilor care există în Uniunea Europeană. Uh, există o serie întreagă de uh, avantaje. Agențiile au la îndemână posibilitatea să facă apel la cele 17.000 de agenții diferite și să aibă acces astfel la mii și milioane de um, călătorii și bilete ieftine. GDS reprezintă un lanț de oferire a acestor servicii online, dar și funcționalități uh, de emitere a biletelor și funcționalități de plata acestora. Și astfel sunt în măsură să vină cu posibilitatea de a realiza o comparație a diferitelor zboruri și bilete uh, pentru a promova concurența. Și în lanțul de valoare, evident, în centru se află consumatorul. Consumatorul trebuie să fie în măsură să compare toate aceste elemente în momentul în care face o rezervare. Acum, situația pe parcurs, de-a lungul anilor, s-a complicat un pic. Cei care sunt veterani, ca și mine, cu multă experiență, și aduc aminte acea epocă de aur, când, în momentul când vrei să-ți cumperi un bilet, te așteptai să primești și o masă eventual de băut, să bai dreptul la 20 de kilograme bagaj de cală și totul cuprins în preț astăzi avem această diseminare a diferitelor servicii oferite, fărâmițarea lor, trebuie să plătești pentru bilet, trebuie să plătești pentru bagaj, trebuie să plătești pentru scaun și, sincer, doamna președinte, cred că o să trebuiască la un moment dat să mai plătești și pentru un pilot, dacă vrei să piloteze cineva avionul respectiv și nu, asta se numește aprofundarea experienței pe care o trăiește consumatorul. Asta sună frumos, dar nouă ni se pare că e mai degrabă un fel de junglă a ofertelor, a taxelor și a prețurilor. În consecință, doamna președinte, transparența în ziua de astăzi este indispensabilă, în așa fel încât să avem o adevărată posibilitate de comparare a serviciilor oferite. Câteva cuvinte în ceea ce privește NDC, New Distribution Capabilities. Gândiți-vă la situația în care mergi la un supermarket și înainte să intri trebuie să scanezi și în momentul în care intri în supermarket ai să vezi doar prețurile pe care vrea să ți le arate supermarketul. Întrebarea mea e ce o să se întâmple? Gândiți-vă la un astfel de shop de tip Amazon. Ei ba, despre asta e vorba când vorbim despre NDC. E un standard care, de fapt, colectează foarte multe din datele personale ale clienților înainte chiar să arate care sunt prețurile sau taxele. NDC pune probleme, mai ales în ceea ce privește transparența taxelor, Uh, posibilitatea de a efectua o comparație, ce se întâmplă cu toate aceste date personale colectate, cu atât mai mult atunci când aceste date sunt utilizate nu de transportorul respectiv ca atare, ci de o serie întreagă. Și deci, uh, uh, Amadeus, spre exemplu, este unul dintre acele exemple în care există o certificare în funcție de noi standarde și vrem să facem față provocărilor noi cu care ne confruntăm, doamna președinte. Și cu siguranță, pe uh, confruntări cu, uh, provocări cu care vă veți confrunta și dumneavoastră pe viitor. Iată cele patru provocări despre care vorbeam în cadrul viitoarelor revizuiri a două regulamente deosebit de importante. Serviciile aeriene, regulamentul 1008 și, evident, codul CRS Uh, codul de conduită uh, numărul 80 bară 2009. Am înțeles că Direcția Generală MUF pregătește o revizuire a acestor două regulamente prevăzută pentru anul viitor. Cele patru provocări, deci, cu care se va confrunta legiuitorul în 2019. Mai întâi să avem un acces de plin la informații referitoare la taxe, la prețuri. Uh, se pare că s-a spus deja, multora nu le place un acces total, nu vor ca să aibă clientul posibilitatea să compare. În al doilea rând, să avem transparența pentru oferte și deci posibilitatea de a face comparații între diferitele oferte. În al treilea rând, să menținem în continuare posibilitatea pentru consumator de a alege ce fel de canal își dorește ce anume dorește să cumpere. Dacă vrea să cumpere direct de la o companie aeriană sau în mod indirect printr-o agenție sau altfel. Și în al patrulea rând, și de asemenea e foarte important, să menținem pentru consumator interdicția de discriminare bazându-ne pe statul membru de reședință și bazându-ne pe uh, locul în care se distribuie serviciile uh, oferite. E clar că e vorba de regulamente deosebit de importante pentru a menține în continuare eficiența uh, cerului unic în Europa. E ceva esențial. Și cam asta o să fie și concluzia mea uh, astăzi. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și pentru faptul că v-ați uh, respectat timpul. Uh, domnul Stefan Pango, dumneavoastră aveți cuvântul acum. Sunteți gata? Șapte minute, vă rog. Ladies and gentlemen, and Good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you for that. Bună ziua tuturor și vă mulțumesc pentru această oportunitate unică de a fi astăzi aici. Mă numesc uh, Stefan Pango, sunt uh, cofondator și CEO al Flying, un startup din Berlin care uh, oferă revânzare de bilete cu produse și experiență de rezervare de zboruri Uh, pe baza unor parteneriate directe cu uh, companiile aeriene partenere. Ce vedeți acum pe ecran este modelul care a funcționat în distribuția biletelor în ultimii 30 de ani. Este un bilet bazat pe intermediari. Deci intermediarii, sistemele uh, globale de distribuție precum uh, Amadeus și altele și uh, clime, clienților sunt cei care sunt responsabili de toate procesările de tranzacții, inclusiv pas, uh, plățile. Pe baza co uh, conținutului uh, din partea companiilor aeriene uh, în baze de date ale industriei, uh, diferite baze de date care se referă la taxe și la um, uh, uh, calendare, putem uh, deci asta prevede și asta. Să zicem, vrei să mergi la Bruxelles la New York, ești la Expedia, intri, uh, completezi uh, parametrii, Bruxelles, New York, datele și așa mai departe. Ce se va întâmpla? GDS va lua calendarul de la OAG, va lua uh, prețul de la ATPCO și vor uh, întreba linia aeriană numai dacă prețul este în continuare valabil. Deci oferta vine de la GDS de la sistemul global de distribuție. Odată ce uh, dai click pe uh, rezervă, rezer- mm, pe rezervare, GDS-ul face o rezervare uh, și Expedia uh, ia banii din cont. E modelul de astăzi. Funcționează foarte bine cu uh, operatori, uh, cu, compa- cu, cu agențiile de voiaj și așa mai departe, care s-au obișnuit cu această complexitate. Acest model a funcționat foarte bine când companiile aeriene își vindeau produsul ca o capacitate, însă din ce în ce mai multe companii aeriene, cum ați spus, își vând produsul ca produse, ceea ce aduce limitări ale, uh, ale acestui model. De exemplu, companiile aeriene nu controlează oferta pe care o vedeți noastră din Expedia. Nu cunosc uh, clientul, nu știu că el caută, um, nu au capacitatea de a uh, urmări ce se întâmplă cu produsele mai scumpe și nu se pot diferenția de companiile aeriene uh, concurente. Plus, nu au date ale consumatorilor. Iar aceste elemente au consecințe asupra consumatorului final. Dacă ești consumator și te uiți pe Expedia, este impo- imposibil să obții uh, costul uh, complet al zborului, inclusiv uh, lucruri importante pentru tine, numărul de bagaje care pot fi um, băgate la cală, um, rezervarea locului și așa mai departe. Sunt lucruri importante înainte să faci rezervarea. Uneori, vezi o ofertă, vrei să faci rezervarea și nu e posibil. Practic nu mai sunt valabile aceste oferte. Apoi nu, ai, nu înțelegi nimic din experiență. Nu vreau să numesc nicio linie aeriană. Dar dacă vezi două bilete la 500 de euro, care îți va oferi o experiență mai bună? Apoi nu știi ce include. Un, un bagaj la check-in, două, pot să-mi rezerv locul, voi avea in, um, Wi-Fi și așa mai departe. Încă un lucru, când cumperi, nu știi de la cine cumperi și când există o problemă, nu știi pe cine să suni. La Flying noi creăm un nou sistem de distribuție și anume vizăm um, re, ce, revânzătorii într-un într mod țintit fără să trebuiască să facem față complexitatea sistemului. Noi uh, numim asta Airline Connect Platform. E un nou model în care companiile aeriene își asumă toate responsabilitățile pentru tranzacții, căutare, uh, emiterea biletelor, plățile. E același, dacă ne uităm la același uh, proces, dai click Bruxelles, New York, datele, se trimit mesaje tuturor companiilor aeriene, se uh, colectează informațiile care includ toate prețurile și când rezervi una dintre opțiuni cu prețul potrivit pentru tine, rezervarea merge direct la compania aeriană care face rezervarea în sistem, emite biletul și îți taxează cartea de credit. Asta funcționează foarte bine cu um, noi actori pe piață. Putem să ne gândim la rețele sociale, la TripAdvisor, la astfel de companii care Uh, doresc să își creeze un sistem de rezervări uh, de bilete uh, intern. Toate aceste companii nu, vor să, nu fac deocamdată sisteme pentru rezervarea de avioane pentru că e prea complicat. Acest model este o oportunitate pentru toată lumea, pentru companiile aeriene, pentru că au acces la noi canale de distribuție. Gândiți-vă dacă mâine TripAdvisor, Facebook, uh, Uh, ar putea să vândă uh, bilete. Au o rețea de distribuție mult mai mare, vor obține mai multe venituri și practic vor putea distribui tot ce au la dispoziție. În ceea ce privește mm, cei care fac revânzări, distribuitorii, ei vor putea uh, să aibă un model mai simplu. Astăzi e complicat. Acreditarea pentru sistemul global de distribuție, acreditarea pentru agențiile de voiaj. În fiecare zi mă, mă sună startup-uri care ar vrea să vândă zboruri. E foarte complicat de făcut. Iar apoi consumatorul uh, are, are un beneficiu pentru că vede toate prețurile. Mi-ar plăcea să puteți vedea uh, aplicația noastră, pentru că uh, consumatorul știe ce cumpă, poate uh, compara la diferite uh, companii și poate lua o decizie în cunoștință de cauză referitoare la cel mai bun produs pentru el. Există un, o problemă. Niciun investitor nu uh, va uh, intra în domeniul distribuției uh, de bilete de avion. De trei ani căutăm finanțare. Avem uh, consilieri de la compania aeriene în Consiliul nostru de Administrație. Singurii care au vrut să investească în noi au fost un hedge fund din New York care au vrut să, mute, să mutăm compania în Statele Unite. De ce? În primul rând, pentru majoritatea investitorilor, uh, sistemul global de distribuție, deci GDS-urile acestea sunt văzute ca fiind foarte puternice, cu resurse nelimitate. Noi am făcut o platformă cu patru dezvoltatori, cu patru programatori, practic. Și uh, apoi uh, Booking, Expedia, eDreams sunt văzute ca fiind companii care au mult prea mari resurse la dispoziție, ceea ce înseamnă că um, pot împiedica pe oricine altcineva uh, să intre pe piață. Mulțumesc. Domnul Nolan sunteți ultimul în această rundă, vă rog. Um, um, um, mulțumesc foarte mult, doamna președinte, și vă mulțumesc pentru că ați invitat Skyscanner la această audiere astăzi. Foarte pe scurt, referitor la noi, suntem uh, o platformă de căutare globală, avem 70 de milioane de oameni care caută pe platforma noastră în fiecare lună și oferim indirect uh, uh, această platformă, o punem la dispoziție 1200 de parteneri. Suntem un serviciu de comparații și de căutare um, care oferă diferite opțiuni de călătorie din partea agențiilor de voiaj, din partea companiilor aeriene și nu suntem o agenție prin care se pot face uh, rezervări, uh, ce facem o legătură directă între cel care furnizează serviciile și consumator. Noi suntem de părere că aceste servicii de comparație sunt deosebit de importante pentru că oferă concurență și transparență uh, peste tot în Uniunea Europeană. Informația este disponibilă și poate fi comparată și putem scădea prețurile și cetățeanul face o alegere în cunoștință de cauză. Și de asemenea combinăm diferite produse din partea mai multor uh, ofertanți deci, această încurajare a competiției, a concurenței între cei care oferă serviciile ne permite să obținem cele mai bune prețuri sau poate serviciile cele mai pertinente pentru a călători între diferite destinații. Consumatorul face o alegere în cunoștință de cauză și în beneficiul IMM-urilor și a întreprinderilor mai mici, pentru că acestea au o legătură directă cu consumatorul lor, evită costurile de publicitate și sunt în măsură să ofere în mod direct aceste uh, servicii către consumatori. Colegii mei care au intervenit mai devreme, înaintea mea, au uh, intrat în detalii în ceea ce privește uh, felul în care au apărut, s-au dezvoltat, au existat uh, aceste companii aeriene, GDS, NDC, sistemele de comparare a prețurilor. Da, nu putem nega faptul că a existat o, o mutație a lanțului de distribuție în ultimii 15 ani. S-au adoptat noi tehnologii, acest lucru a avut o influență uh, Uh, clară și lucrurile vor continua să evolueze. Uitați-vă la trendurile care apar în momentul de față, așa cum câțiva din membrii din panel au evocat uh, adinaori. Există o schimbare a felului în care uh, uh, sistemul global de distribuție uh, deține cote de piață Uh, există acest nou trend de distribuirea unor servicii în mod fărâmițat, uh, un trend utilizat de multe companii aeriene și în mod foarte clar, așa cum s-a spus, e și o sursă de confuzie pentru consumator, pentru că aceștia nu mai sunt în măsură să înțeleagă dacă să poate face o comparație echivalentă între două tipuri de produse sau oferte Uh, asemănătoare. Acum, trebuie să ne asigurăm că până la urmă consumatorul este bine informat și nu este amăgit cu anumite tipuri de servicii și oferte. Următorul diapozitiv. Dacă e să ne uităm la cum va arăta viitorul, e clar că tehnologia și inovația vor avea un rol de jucat și vor determina felul în care lucrurile vor evolua dacă se vor adopta noi tehnologii, accesul la informații pentru consumator va fi consolidat și acesta îi va permite consumatorului să înțeleagă mai bine care e cea mai bună opțiune și care e cel mai, uh, cel mai bun uh, raport preț-calitate. Știm că deocamdată experiența consumatorului nu e neapărat o experiență pozitivă, dacă e să ne uităm la ceea ce apare pe diferite website-uri, ca și comentarii și uh, Uh, cred că e nevoie de o schimbare care să permită oamenilor să uh, facă o comparație echitabilă, să-și îmbunătățească experiența uh, în materie de rezervare a unei călătorii, de plată, de încredere în întregul proces. Și una din marile probleme reprezintă schimbarea următoare, și anume că oamenii acum fac rezervări pe sisteme mobile. Există o astfel de tehnologie, nu e elementul cel mai simplu de realizat, să faci o rezervare pe un telefon mobil sau pe un sistem mobil. Ideea este că trebuie să ne asigurăm că această tranziție înspre uh, uh sisteme, device-uri mobile va fi una bine realizată. E foarte greu să uh, expui, să afișezi toate aceste informații pe o platformă uh, de tip mobil. Deci e clar că, indiferent cum va arăta viitorul, trebuie să ne asigurăm că există coerență, transparență pentru consumatori în informația pe care aceștia o obțin. Și formatul, de asemenea, e important. Dacă să ne uităm la legătura care există între diferiți actori de pe piață în momentul de față, cei care au intervenit înaintea mea au explicat cum stau lucrurile. Skyscanner. Care este rolul nostru aici, ca și platformă de căutare? Deci noi uh, nu suntem transportatori, nu suntem agenți pentru rezervare, oferim mai multă concurență pe această piață și a, suntem angajați activ cu partenerii noștri și anume companiile aeriene pentru a le permite acestora să-și îmbunătățească cota lor de piață, să înțeleagă care este performanța lor, de ce modificări e nevoie, să-și îmbunătățească standardele și, evident, încercăm să monitorizăm toate uh, standardele care există uh, în materie de management și, evident, primesc un feedback pe toate serviciile oferite, chiar și atunci când există trenduri pozitive. Când vorbim despre factorii interesați, evident, nu trebuie să uităm faptul că uh, transportatorii GDS sunt, uh, țin neapărat, țin foarte mult la legătura, relația lor care au cu clientul. Dacă ne uităm la perspectiva consumatorului, noi, ca și uh, Sky Scanner, ceea ce ne dorim să oferim, înainte de toate, este transparența, pentru a câștiga încrederea consumatorilor. Aceștia să știe că nu există comisioane ascunse, nu există surprize neplăcute, că se poate face o comparație echitabilă a serviciilor oferite, că se poate realiza o rezervare fără dificultăți, fără surprize și acesta este scopul nostru, nu numai al nostru, ci și al consumatorului, să aibă acces la o gamă largă de opțiuni diferite uh, și să înțeleagă informația ce le este oferită ca să nu facă o alegere greșită. Iar pentru asta e nevoie de acces de plin la toate informațiile, toate conținuturile, în așa fel încât acestea să poată fi digerate, remodelate și oferite consumatorului într-o variantă, într-un format inteligibil. Cam atât din partea mea, având în vedere că mi-am și epuizat timpul. Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur euh, Nolan. Merci pour les différentes prises. Mulțumim, domnule Nolan. Iar acum, uh, iată, putem deschide dezbaterea. Dau cuvântul domnului Vim van Nu, no, doamna Clun. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și eu tuturor pentru aceste contribuții. Am primit într-un timp scurt foarte multe informații, eh, trebuie procesate, digerate. Dar, oricum, atât eu cât și colegii mei, cu siguranță, am fost foarte sensibili la acest concept cheie al transparenței și încrederii pentru consumatori. Deci contează foarte mult pentru ceea ce vrem să facem și știm că, în definitiv, dezvoltarea concurenței în sectorul aviației a fost benefică pentru consumatori, în general pentru Europa și pentru asta trebuie să asigurăm în continuare un climat de concurență loială și deschisă. Acum aș vrea să mă refer la câteva aspecte, nu știu dacă pot să pun doar întrebări sau să uh, încep mai întâi cu niște observații și apoi întrebări. Da, puteți proceda într-adevăr în acest fel. Puteți emite observații și puneți și întrebări pe parcurs. Deci, înainte de toate, aș vrea să întreb ceva pe domnul de Bulst în ceea ce privește nivelul insuficient de concurență uh, actual între acele trei servicii uh, CRS. Deci, e clar că aici e, e nevoie de mai multe servicii de acestea de distribuție, de sisteme de rezervare computerizată. Și atunci, practic, apare întrebarea, ar trebui oare să existe mai multe sisteme CRS? Pentru că, în definitiv, vedem că oricum totuși sunt uh, mai multe straturi de intermedieri între o companie aeriană și consumatorul final și atunci întrebarea devine ce am putea face, ce ar putea face comisia. Sigur, uh, comisia cred că are și de investigat o plângere care a fost depusă în acest domeniu, dar vreau să spun, vi se pare o idee bună această revizuire a codului de conduită pentru uh, companiile de tip CRS? Pentru că, bun, într-adevăr, din, de la ultima revizuire din 2009 încoace s-au întâmplat uh, multe schimbări, sunt multe lucruri în permanentă mișcare, deci sunt foarte multe elemente într-un astfel de peisaj în continuă schimbare. Deci ce am, ce am putea să, să facem? Să lăsăm uh, piața pur și simplu să-și urmeze cursul sau ar trebui, am putea să intervenim, să reglementăm? Poate că uh, asta ar fi un punct de plecare? Deci încerc să înțeleg mai bine ideile dumneavoastră dacă mm, este locul și momentul să se intervină la nivel de reglementare și atunci cum ați putea obține un sprijin uh, global din partea părților implicate? Păi uh, să încercăm să obținem niște răspunsuri imediat, să vedem cine dorește să răspundă primul. Mulțumesc mult pentru uh, această întrebare. Da, noi credem că este nevoie de un cadru uh, de reglementare pentru a uh, elimina în principal anumite clauze abuzive și, sigur, e o situație greu de acceptat să avem sute de companii aeriene și doar trei furnizori de servicii de tip CRS. Și Credem că dacă concurența ar crește, situația ar fi mai bună și ar fi mai bine și pentru consumator în sensul obișnuit al cuvântului, dar și ar fi și mai multă transparență și mai multă diversificare a ofertei. Pe de la urmă, consumatorul ar putea avea acces la tarife mai mici, mediul economic ar crește mai mult, deci Spre exemplu, sigur, aici vorbim despre o discriminare între, din partea serviciilor tip CRS, dar asta duce până la urmă la discriminare pe, preț, prin prețuri pentru consumatori. Domnul Pangu, aveți cuvântul. Vă mulțumesc și eu pentru întrebări. În ceea ce ne privește, ceea ce facem noi, practic, toată lumea ar putea să facă la fel. Până la urmă, companiile aeriene, deci folosesc o interfață la care oricine s ar putea să se conecteze. Cum pentru unii dintre ei este un pic mai uh, complicat aceste sisteme de distribuție de tip uh, API, dar în principiu toată lumea ar putea să opereze astfel de servicii. Problema cea mai mare, de fapt, ține de fondurile disponibile. Uh, investițiile necesare. Ne putem gândi și la distribuitorii, deci agenții de vânzări. Lor ar plăcea foarte mult să utilizeze o astfel de platformă. Deci, este într-adevăr o problemă pe piață, cred că diferite soluții există, dar problema cea mare este accesul la finanțare. Domnule Deblost, Mulțumesc, doamna președintă. Vă mulțumesc și eu pentru întrebare. Aveți eh, un ceas de mână? Aș vrea să fac o comparație. Să ne gândim la un fost director al companiei American Airlines cu 20 de ani în urmă, care la un moment dat într-o conferință ridică mâna și arată ceasul de mână pe care îl purta și spune așa, povestea. Problema pe care avem în sectorul nostru industrial este următorul ca să găsesc, uh, să ajung să am un ceas la fel de bun și atât de uh, ieftin, ar trebui să vizitez nu știu câte mii de operatori de magazine, dar la noi în industria noastră, în sectorul nostru, deși există uh, foarte mulți operatori, sunt doar câteva agenții și care găsește acolo practic toată gama de tarife disponibile. Iată despre ce este vorba, dar tehnologiile evoluează. Colegii din stânga mea uh, ne-au vorbit despre acești noi furnizori de servicii bazate pe noile tehnologii. Dar e clar că, bun, există și anumiți actori care uh, preferă, preferă să se complacă într-o situație de transparență scăzută, ceea ce nu încurajează concurența. Și în al doilea rând, trebuie să... L-am auzit și pe domnul Aur, care spune că uh, VGA practic se duce într-o situație de um, uh, deci, uh, blocaj. Deci, asta este situația aceasta de blocaj în domeniul uh, sistemelor globale de distribuție este dăunătoare pentru toată lumea ne gândim și la situația uh, aceea de la compania Lufthansa, care a introdus o taxă, așa numită taxă suplimentară de distribuție de 16 uh, euro. Dar, în principiu, asta uh, nu afectează direct compania Lufthansa, dar sunt anumite piețe în care această companie era dominantă, cel puțin trei le am putea enumera. Deci trebuie să avem mare grijă cum procedăm. Bun, întrebarea era următoarea, dacă ar fi bine, dacă ar duce la ceva bun să avem mai multe astfel de companii de tip CRS, dacă asta ar duce la prețuri mai bune, la mai multă transparență pentru cons consumatori. Pentru că din cauza acestei lipse de transparență, clientul nu obține serviciul cel mai bun la prețul cel mai bun. Da, deci nouă ni se pare clar că există acum noi uh, furnizori de servicii bazat pe noile eh, tehnologii care ajung acum, intră acum pe piață și care contribuie la ridicarea nivelului de transparență. Însă, în același timp, deci vecinul meu aici de panel, la stânga mea, are, după cum ne-a spus, probleme de finanțare, de acces la piețele de finanțare și asta este o problemă generală în sectorul nostru. De ce? Pentru că marjele de profit sunt microscopice și atunci, bun, care sunt acei investitori uh, ar fi dispuși să investească într-un sector al distribuției care operează cu uh, marje atât de mici. Domnule Vin de Camp? Mulțumesc, doamna președinte. Și voi continua în limba maternă. Noi aici, la Parlamentul European, încă nu ne-am familiarizat cu toate detaliile acestui dosar, care, în mod clar, este foarte complex și nu prea transparent. Aș avea două, trei întrebări. Nașterea, înființarea acestor sisteme de rezervare computerizată, până la urmă, s-a datorat companiilor de transport uh, aeriene. Apoi, la un moment, deci ele practic au cedat uh, aceste lucruri către o platformă externă și care s-au complicat atât de mult că până la urmă le-au scăpat de sub control. Deci e cumva metafora lui uh, doctorului Frankenstein. Bun, mai departe, ni s-a vorbit despre acest concept de NDC, noi sisteme de distribuție computerizate. Dar uh, nu este clar cine ar fi noi operatori, însă un singur panelist a vorbit despre problema principală, despre bani, accesul la finanțare. Spre exemplu, domnul Nolan n-a vorbit despre probleme de finanțare. Noi însă să zicem, dacă ne plasăm în situația unui simplu consumator, ce facem de fapt? Plătim de două, plătim o dată pe dumneavoastră, de la domnul Nolan, și apoi mai plătim și pe cei de la Lufthansa. Deci, practic, suntem păcăliți de două ori. Și mai departe, domnul uh, Pango. Dumneavoastră uh, nu sunteți de la echipele Amadeus, nu? Ne, ne puteți spune clar prin da sau nu? De asemenea, domnule Nolan, dumneavoastră veniți de la compania Skyscanner, nu-i așa? Bun, păi am vrea să știm, uh, sunteți o companie din galaxia Amadeus, da sau nu? Nu se pare, nu? Bine, atunci Uh, bun, sigur, mă gând, vreau să spun dacă vorbim despre filiale ale companiei Amadeus sau nu. Păi ce se întâmplă? Cineva care deține 80% din piață la un moment dat, chiar dacă compania Amadeus, să zice, merge, merge foarte bine, apar și niște probleme. Și atunci, ce, se, ce facem, de fapt, domnule de Blost, între timp? Între timp, iată, instituțiile Comisia Europeană reflectează, durează ani de zile, analizează scenarii, studii de impact, durează ani de zile până se revizuiește sistemul și atunci, între timp, ce putem face? Cineva va interveni sau nu ca să deschidă piața mai mult? Eh, eh, spre exemplu, dacă înțeleg eu bine, eh, Federația IATA se simte vinovată de toată această situație. Mulțumim, domnule Van de Camp. Să începem cu răspunsurile acum. Vă mulțumesc mult pentru aceste întrebări. Sunt mai multe elemente aici. În primul rând, uh, aceste NDC încă nu este un sistem, ci este vorba de un set de standarde pentru a face sistemul de distribuție mai uh, concurențial. Deci, care să faciliteze intrarea pe piață de noi agregatori, de noi operatori care să poată intra în concurență cu serviciile CRS existente. În al doilea rând, să știți că de fapt noi vorbim deși despre bani, pentru că tocmai asta spunem, serviciile CRS au devenit prea scumpe actualmente și pentru a ne putea descotorosi de aceste clauze abuzive, atunci trebuie să intervină schimbare. Dar deocamdată nu este nicio posibilitate pentru o companie aeriană să dispună de libertatea de distribuție fără să plătească niște taxe abuzive către companiile CRS. Pentru că văd că apare o, câteodată o mică confuzie între companiile aeriene și eh, companiile de distribuție de servicii de transport aerian. Acum, eh, da, în în anumite cazuri pentru o companie aeriană, marjele de profit sunt foarte mici, dar pentru anumiți operatori, cum ar fi Amadeus, de în distribuție, sunt marje foarte profitabile. Și da, s-a întâmplat că cu câțiva ani în urmă uh, au fost vândute și câteva participațiuni în sistemele acestea de GDS. Bun, să urmeze și domnul Pangu cu un răspuns. Da, eu aș vrea să fac uh, o observație principală cine anume ar putea face o legătură cu nume cum ar fi Lufthansa, KLM, etc., etc. Uh, și care, cine ar putea oferi o platformă și care să nu le impună astfel de taxe abuzive? Ei bine, noi am făcut-o. Deci, nu știu dacă altcineva, cum ar fi uh, Amadeus sau oricine altcineva, uh, s-ar pricepe, ar putea să o facă. Nu e doar o chestiune de bani și de relații comerciale, ci o chestiune de uh, know-how tehnic, de tehnologie. Deci, noi ce spunem este că anumite suprataxe pot fi evitate dacă recurgem la tehnologii moderne de interconectare a companiilor aeriene. Domnul Lola, uh, eu cred că mă alătur celor spuse de antevorbitor. Uh, da, am reușit să noi să facem ceva asemănător cu câțiva parteneri pentru rezervări directe. Deci, uh, în orice caz, eu repet ce am spus și mai devreme, în cele mai multe cazuri noi nu uh, încasăm niciun fel de comision uh, prin faptul că uh, îndrumăm un consumator către o anumită ofertă. Deci avem alte surse de finanțare în modelul nostru economic. Domnule Van de Camp, cu întrebarea, întrebările dumneavoastră. Practic ați rezumat foarte bine evoluțiile din ultimii 30 de ani în acest sector. Uh, vă felicit. Nu știu dacă aveți o agenție de uh, distribuție de bilete de avion sau aveți acțiuni la o companie rent, ați rezumat foarte bine situația. Deci, e adevărat, aceste companii GDS au fost înființate de către companiile aeriene și la vremea respectivă erau vreo patru pe piața europeană. Și, bun, pentru că companiile aeriene erau deținătoarele acestor sisteme GDS, companiile GDS nu opereau, ofereau, nu puteau fi niște servicii independente și atunci de acolo a pornit prima etapă de reglementare a acestor servicii GDS cu anumite reguli. Apoi, pe parcurs, odată cu evoluțiile tehnologice, reglementarea s-a modificat și în același timp companiile aeriene au decis să-și retragă capitalul investit în companiile GDS și, într-adevăr, companiile aeriene au pierdut controlul asupra acestor operatori și în cele nu s-a transformat din foste proprietare în vacă de mulți a acestor companii GDS. Deci, în, iată ce s-a întâmplat, că într-adevăr au avut de suferit canalele de distribuție, companiile aeriene și ajungem la uh, partea finală a întrebării, cine de fapt plătește pentru toată această situație? Eu, dumneavoastră, călătorii, consumatorul final și aceasta este într-adevăr problema. Iar acum, cu aceste noi tipuri de platforme pe care companiile aeriene doresc să le promoveze, și să știți, doamna președinte, că mi-ar face mare plăcere dacă aș putea organiza o prezentare live pentru întreaga comisie, cu o demonstrație de funcționare între platforma folosită de Lufthansa și celelalte companii GDS existente și veți, veți putea constata cu ochii dumneavoastră diferența de oferte, de conținut, de informație, de transparență. Și, deci, practic, noi propunem o nouă tehnologie care pur și simplu merge dincolo de uh, obiectul propriu-zis de activitate al sistemelor mai vechi. Și, bun, am menționat eh, în prezentarea mea Amadeus, dar se aplică și celorlalte două mari companii GDS. Practic și aceste mari companii de CRS eh, adoptă deja noua tehnologie NDC. Nu știu dacă, nu vreau să intru în mai multe detalii acum pentru că mă emoționez prea tare când discut această temă, dar Asta este punctul în care ne aflăm și nu trebuie să pierdem în vedere oportunitățile. Deci oferta mea este foarte serioasă. Dacă această comisie dorește să asiste la o demonstrație în direct a serviciilor disponibile în, nivel, în diferitele sisteme de distribuție globale existente, eu sunt sigur că compania mea și partenerii noștri vor fi foarte bucuroși să vă ofere această experiență. Mulțumim foarte mult, mulțumim și pentru această propunere de demonstrație ca să putem face o comparație. Acum, în orice caz, cred că toată lumea un care un cap pe umeri și am constatat cu noi și noi prin experiența proprie aceste situații. Bun, ajung acum la ultima întrebare, mai ales pentru dumneavoastră, domnule Aurs, pentru că în punctul meu de vedere, dumneavoastră la Federația IATA reprezentați toate companiile aeriene, mici sau mari. Și dacă suntem o companie aeriană, cum vom fi clasați în funcție de mărime, nu? Și ajungem aici în miezul problemei. Pentru că, în funcție de mărimea companiei, nu, nu avem aceleași strategii de distribuție, bineînțeles. Și atunci, aș vrea să știu următorul lucru, pentru că eu cred că marile companii au astfel de resurse de a uh, înființa o platformă de comercializare internă. Dar aici, după cum bine ne dăm seama, lucrurile se complică foarte mult pentru companiile aeriene de uh, mici dimensiuni, care au nevoie, mult mai mare nevoie de intermediari, de uh, agenții de voiaj, etc., alte, alte platforme. Și, deci, între altele, ni s-a spus, ne-ați explicat, că anumite companii aeriene au uh, hotărât aplicarea unor suprataxe pentru biletele cumpărate prin intermediari. Dar ce ar, cum ar putea reacționa micile companii aeriene care fac și ele parte din Federația IATE și nu au aceleași mijloace la dispoziție? Mm, dați-mi voi să vă răspund în franceză standardul NDC este pus la dispoziția tuturor companiilor aeriene și țin să precizez că uh, rata de adopție acestor standarde este sensibil identică, uh, fie că vorbim de marile companii sau de micile companii. Avem foarte multe mici companii aeriene care adoptă aceste standarde. Am ajuns deja la 60 de companii aeriene cu certificare în acest sens. Deci, iată, primește din partea acestor uh, uh companii aeriene uh, mesaje tehnice care ne permit să mm, validăm aplicarea acestor standarde de către ele. Deci și pentru companiile mici, standardul NDC este o oportunitate de modernizare a strategiei de distribuție. Totuși, standardul NDC nu este un instrument de intermediere, de comercializare. Deci oricine poate utiliza standardul NDC și agențiile de uh, voiaj și marele platforme CRS, cum ar fi cazul uh, Amadeus uh, cum spuneam, totuși, sigur, companiile economice trebuie să se schimbe pe condițiile economice pentru companiile aeriene și pe cât constatăm noi, în general, companiile aeriene sunt dispuse la adoptarea generalizată a acestui standard. Și apoi, sigur, depinde și de intermediarii de care dispun și pentru a putea ajunge la cunoștința publicului. Da, în orice caz, companiile aeriene depind uh, toate foarte mult de uh, agențiile de voiaj. Uh, biletele din clasa de afaceri, general, totuși sunt gestionate de către marile agenții, lanțurile de agenții de voiaj. Deci, acești mari operatori de distribuție sunt parteneri esențiali pentru companiile aeriene. Și deci ar fi în interesul tuturor ca standardul uh, NDC să fie adoptat de către acești operatori majori. Și v-am spus deocamdată um, operatori cum ar fi Amex uh, uh, și altele sunt uh, deja dispuse. Acum, sigur, noi înțelegem și enervarea acestor agenții de voiaj care uh, constată că standardul este, NDC este deja disponibil de 3 ani, dar marele companii CRS încă nu au făcut acest pas. Mulțumim! Acum să vedem dacă și colegii sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Pango. Bun. Problema care este, de fapt, nu dezintermedierea sau reducerea numărului de intermediari, ci uh, înființarea de noi canale de distribuție. Și asta, de fapt, înseamnă descoperirea de noi operatori de distribuție care nu sunt percepuți deocamdată ca tare, ca actori pe piață, pentru că unii ar dori să fie activi și încă, încă nu au acces la această piață, pentru că e nevoie de să fie agent de vânzare, distribuție acreditat, asta costă și așa mai departe. Deci, problema este că, de fapt, în momentul de față, tehnologia uh, există pentru a face lucrurile mai puțin complexe. Deci, deci obiectivul nu este dezintermedierea sectorului, ci introducerea de noi uh, operatori pe piață. Deci, practic, eh, acronimul important la noi este IPA. Deci, toate companiile EasyJet, Eurowings și alte companii low cost despre care am auzit cu toții, dispun de un astfel de uh, serviciu API și practic oricine vrea să aibă să interconecteze cu platforma lor o poate face utilizând acest standard. Și practic nu e ceva foarte diferit de eh, metode mai clasice eh, pe care au fost folosite de cele trei mari platforme CRS. Deci, practic, eh, standardul NDC ajută, dar vorbim doar despre multiplicarea canalelor de distribuție și a standardelor care permit interconectarea. Mulțumim, domnule Pango, domnule Doblas, doriți să reacționați? Doamnă președintă, cred că analiza dumneavoastră este exactă. Printre cei 240 de membri uh, în Federația IATA, probabil sunt vreo 20 de companii care au mijloacele să facă investiții serioase, apoi mai sunt și o serie de companii regionale europene și slavă Domnului încă mai sunt destule și ele sunt foarte importante în Europa și mulțumită lor Uh, în Europa, spre deosebire de Statele Unite, dispunem de mult mai multe um, oferte de interconectare de la un punct A la un punct B, fără a trece prin directe, fără a trece printr-un hub. Și cum ce se întâmplă? Multele mici companii care nu dispun de mijloace pentru a face mari investiții Eh, trebuie să vedem câți dintre ei își pot permite de fapt să efectueze astfel de investiții, pentru că standardul este un lucru folosirea lui, dar într-un lanț de distribuție, toate sistemele interne, mid-office, back-office, de contabilitate, de facturare, eh, de eh, trimiterea informațiilor către client, toate aceste sisteme sunt interconectate. Aplicarea unui nou standard necesită niște investiții semnificative dar trebuie să calculăm și beneficiile eventuale în afară de uh, transparentizarea sporită a pieței. Mai doriți să interveniți? Da, mulțumesc. Eu cred că toate aceste observații sunt uh, juste. Uh, apar și niște costuri semnificative, odată cine, pentru cine vrea să dezvolte și să aplice noi tehnologii, dar nu cred că asta este problema principală și mă întorc la ce spuneam un pic mai devreme. Ehm, eu cred că soluțiile se impun atunci când ele oferă ceva în plus, mai multă transparență, ehm, prețuri mai bune și cred că cineva trebuie să meargă înainte dacă Mulțumim tuturor. Vom trece la partea a doua audierei, următoarea masă rotundă, să aplaudăm pe intervenienți. A fost o discuție impresionantă, foarte interesantă. Allez, nous continuons. Continuăm. Am să invit alături de mine pe membrii celui de-al doilea panel. Am să vă rog să luați loc. Alors, je vous les présente. Am să vi prezint. Domnul Cruit este prezent. Bună ziua! Bun venit! Dumneavoastră reprezentați Federația Europeană a Pasagerilor. Bun venit în comisia noastră. Domnul Klenner de la European Technology and Travel Services Association, ETTSA, și domnul Dusar, pe care îl cunoaștem, este um, șef de unitate la DigiMove. Trecem, deci, la a doua parte a audierii noastre, asigurarea neutralității și transparenței. Există în sectorul revânzării de, sau distribuției de, bil, de bilete o, companie între, o concurență între companiile aeriene și vânză, vânzătorii independenți. Știm că astăzi anumite companii aeriene au devenit distribuitori ai propriilor bilete în prima noastră rundă de discuție, tocmai aceste elemente au fost discutate. Apar noi uh, actori pe piață, uh, companiile care vând online bilete, deci sistemele computerizate de rezervări, uh, CRS, uh, online. Nu este nimic extraordinar, dar trebuie totuși să găsim uh, regulile adecvate, astfel încât concurența să fie una uh, sănătoasă pentru toată lumea și să fie, până la urmă, în beneficiul consumatorului. Pentru că noi facem legislație pentru uh, cetățeni iar uh, diferitele instrumente de mm, comparare, comparație a zborurilor ne pot, pot permite asta. Am văzut că există companii care uh, Um, percep o suprataxă la vânzarea de bilete, fie o suprataxă dacă cumperi un bilet din partea unui vânzător independent. Am văzut plângeri depuse împotriva unor companii precum uh, Lufthansa, s-a menționat acest lucru mai devreme. Însă, asta rămâne în continuare mai ieftin decât uh, CRS, ceea ce permite ceea ce uh, formea, uh, forțează agențiile de voiaj să acționeze. Apoi se dezvoltă companii care vor să uh, vândă bilete, dar ele, chiar dacă sunt noi, trebuie să fie considerate ca un CRS normal. Nimic nu trebuie să pună obstacole concurenței între platformele de rezervări ale companiilor și cele independente. Tocmai de aceea Mă bucur să vă urez bun venit la uh, acest uh, a doua rundă de discuții, pentru că vom aborda întrebările importante. În primul rând, cum se face că Comisia Europeană trage de timp de trei ani um, pentru a uh, analiza o plângere depusă în cadrul codului de conduită. Și care au fost motivele pentru respingerea acestei plângeri. Bineînțeles, uneori mi se spune că codul de conduită este depășit și că trebuie revizuit. Deci ce facem? Dacă e depășit, când îl revizuim? Și dacă e depășit, îl aplicăm sau nu? Și de ce n-a fost revizuit până acum dacă e așa de depășit? încep puțin dezbaterea cu o abordare mai provocatoare, pentru că sunt de părere că din această rundă trebuie să um, reiasă niște propuneri concrete. Nu v-am supus deloc presiunii. Vom începe și vom discuta despre consumatori. Tot șapte minute, mi se spune, îmi spun gardienii timpului că aveți la dispoziție. Vă rog, Mulțumesc, doamnă președinte, pentru invitație, spune domnul Cruit. Vorbesc în numele Federației Europene a Pasagerilor. Federația Europeană a Pasagerilor este o organizație umbrelă cu membri în 21 de state membre. Avem aproximativ 38 de organizații membre, am fost creați în 2002 reprezentăm poziția pasagerilor la diferite instituții publice. Ne ocupăm de diferite tipuri de transport uh, local, internațional, uh, maritim, rutier, aviatic uh, și așa mai departe. Câteva lucruri despre mine. Mă numesc Arian Krölt, sunt membru al bordului Federației Europene a Pasagerilor. Am fost președintele sindicatului utilizatorilor de transport din țările de jos. Următorul uh, slide, vă rog. Care sunt nevoile unui pasager? E foarte simplu. Un pasager are nevoie de informații fiabile cu privire la trei lucruri. Orarul, costul, uh, care este diferit de preț, și informații referitor la rezervări. Sunt trei lucruri de care ai nevoie înainte să călătorești. Fiecare pasager va încerca să afle orarul, costul și rezervarea biletului. Dar care este realitatea? Realitatea este că o serie întreagă de companii aeriene dau informații incomplete privind calendarul. De exemplu, săptăm- ă, luna viitoare trebuie să călătorești de la Amsterdam la Oslo. Simplu, dar dacă vreau să aflu orarul, pot să merg la KLM și mă vor informa privind ă, ă, zborurile lor zilnice. Pot să merg la SAS și să mă vor informa privind orarele lor zilnice voi merge pe un... Ce voi face? Voi merge pe un site unde găsesc informații privind majoritatea uh, companiilor aeriene, dar nici acolo nu sunt toate. De multe ori este exclus, de exemplu, Ryanair dintr-un motiv sau altul, uneori EasyJet. Deci trebuie să, fac, să cercetezi mult înainte să afli care sunt opțiunile. Situația este cu atât mai complicată când vorbim despre costuri. Costurile nu sunt același lucru cu prețul. Cunoaștem reclamele. Poți zbura de la Amsterdam la Oslo cu prețuri începând de la și ți se dă un preț ridicol de mic, care de fapt nu există în realitate. Care e realitatea? Nu există transparență cu privire la costuri. Sunt suprataxe. Antevorbitorii au explicat de ce, dar eu ca pasager mă confrunt cu taxe suplimentare pe care nu le înțeleg. Costuri suplimentare pentru bagaje este foarte complicat. Uneori poate fi extra, uh, o suprataxă pentru uh, o greutate peste 10 kg, kilograme, peste 20 de kilograme, peste 23 de kilograme și uh, dure, nu ai acces la informație din prima. Uneori prețul pentru bagaj este mai mare decât prețul pentru pasager. Nu spun că e valoarea, dar e ce plătești. Apoi există costurile suplimentare pentru rezervare. În țările de jos, mulți uh, plătesc printr-un sistem care se numește Ideal. Însă dacă un belgian vrea să facă o rezervare printr-un site olandez, plătește cu card de credit și nu are Ideal și este, uh, are o suprataxă mm, despre care nu se vorbește la început, iar apoi costurile ascunse. Problema este că oamenii nu călătoresc de la un aeroport la alt aeroport. Trebuie să mergi și până la aeroport. Eu dacă vreau să merg la Oslo, Întâi, trebuie să merg de unde locuiesc eu la aeroportul de la Amsterdam. Voi merge cu mașina sau cu trenul și bun, trăiesc în țările de jos și îmi cunosc costurile, dar apoi ajung la Oslo. Nu trebuie să merg la... Destinația mea finală nu este aeroportul, este o mică suburbie din Oslo. Ce fac mai departe? Pot să iau un taxi, dar s-ar putea să fie foarte scump. S-ar putea să iau un autobuz, dar unde e stația? Și cum plătesc autobuzul când ajung la Oslo? Habar n-am. Pot lua trenul. Sunt două trenuri. De la um, aeroportul uh, din Oslo către destinația mea. Un tren foarte confortabil, dar scump, uh, de la o companie privată și un tren public care circulă mai rar, dar este mai Uh, ieftin și biletul este valabil pentru uh, tot orașul Oslo. Dar cum aflu aceste costuri ascunse? Pentru că uh, toate acestea duc la costul călătoriei întregi, care este diferit de prețul biletului. Apoi, ce își doresc pasagerii? Informații privind toate companiile aeriene și orarele. Trebuie să știi ce poți rezerva și unde Vrem transparență cu privire la costuri, este neclar în momentul de față ce se plătește pentru ce și vrem să nu existe diferențe între canalele de rezervare. Întreaga idee asupra taxei Lufthansa este o idee uh, foarte proastă și dacă un, Comisia Europeană nu îi va pune capăt, mă tem că se va uh, răspândi. Am văzut uh, exemple similare și în domeniul um, căi ferate. Informații privind drepturile pasagerilor. Parlamentul European a fost foarte activ în acest sens și suntem recunoscători pentru asta. Dar câți oameni își cunosc drepturile ca pasager? Dacă fac o rezervare la o agenție de voiaj, la cine mă duc să fac o plângere? La compania aeriană? La agenția de voiaj? Trebuie să știu. Este important ca oamenii să fie Uh, informați cu privire la drepturile lor și cu privire la modul în care au acces la ele. Și, după cum spuneam mai devreme, trebuie să existe informații privind uh, mijloacele de călătorie dincolo de uh, aeroport. Și asta lipsește în întreaga industrie, chiar nu înțeleg de ce. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă, mul- uh, doamnă președinte, vă mulțumesc și eu pentru că v-ați respectat uh, timpul de intervenție. Am să dau acum cuvântul celui de-al doilea invitat, domnul Klenner. Vă dau cuvântul. Uh, thank you very much. Mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc pentru invitație. Eu am așa un moment nostalgic, e ultima mea apariție publică în acest rol după 9 ani de funcție și post, așa că a fost o onoare și o plăcere să lucrez cu comisia dumneavoastră. Am urmărit cu mare atenție și voi urmări și pe viitor cu mare atenție munca dumneavoastră, dar încă nu suntem la acea etapă. Mă întorc la ce spuneam inițial. Eu reprezint ETSA, care este Asociația Europeană a Companiilor de Călătorii. Știți că există foarte multe, după cum puteți vedea pe acest diapozitiv, există foarte multe uh, întreprinderi care participă și avem un cod de conduită. De ce îl avem, care este valoarea sa și întrebarea e care e viitorul acestui cod de conduită. Așa cum a spus domnul Van de Camp, pe bună dreptate, e adevărat, companiile aeriene au creat CRS cândva în anii 70-80. Și faptul că Uniunea Europeană a vrut să reglementeze această industrie aviatică Uh, asta a însemnat că era nevoie de garanții și clauze de salvgardare pentru concurență și pentru drepturile consumatorilor și pentru securitate. Și tocmai de aceea a apărut acest cod de conduită pentru CRS. Tocmai pentru a pre întâmpina situații în care anumite companii aeriene își extind uh, cotele de piață pe care le dețin și își extind acea uh, dominare a pieței și ar împiedica astfel apariția unor noi uh, actori pe piață. Regulamentul a venit cu neutralitate și cu transparența informațiilor și e clar că asta a dus la o deschidere a pieței către mai multă concurență, mai multă posibilitate de alegere și prețuri mai bune pentru consumatori. Am auzit câteva com- comentarii astăzi în ceea ce vrește costurile de distribuție. Da, într-adevăr, există un studiu independent uh, de, în partea unei, uh, com, unei uh, companii Frata în Regatul Unit care a făcut un astfel de studiu al costurilor de distribuție și destul de surprinzător s-a demonstrat în mod foarte clar că direct, distribuția indirectă este o cale foarte eficientă de distribuirea conținutului și vine și cu avantaje la nivel uh, de prețuri, mai mult decât distribuția directă. Vreau să vă spun că o mare companie germană a trebuit să meargă în instanță la tribunal în Austria pentru o taxă și s-a cerut să vină cu dovezi, precum că acea taxă de căutare era justificată, justifica costurile. Și încă n-au reușit să vină cu niciun fel de dovezi în fața instanței. Surprizător, nu? Următorul diapozitiv, vă rog. În ultimii 10-15 ani, având în vedere apariția internetului și utilizarea acestuia de un număr din ce în ce mai mare de consumatori, e bine, asta a venit cu la, a dus cu sine noi canale de distribuție, unele reglementate, altele nu. Apoi există canalele uh, de distribuție deținute de companiile aeriene, Uh, cu o situație specifică. Eu cred că asta e ceva foarte important și cred că în medie avem o rată de 15% de distribuție directă pe piața europeană. Deci, can, uh, aeriene care se adresează direct uh, consumatorilor. Pot avea următorul diapozitiv, vă rog? Apoi am vorbit despre aceste uh, taxe de, cer- de căutare, care de fapt sunt simptomele unei probleme mai grave, mai, uh, și anume discriminarea canalelor de distribuție. Vine sub forma unei taxe. Dar trebuie să ne uităm și la conținutul care este disponibil prin această taxă sau suprataxă. Dar întrebarea ar putea să fie, oare n-ar trebui să aleagă un antreprenor cu cine vrea să facă afaceri, prin ce canal își distribuie serviciile sau ofertele? Și evident că trebuie să ținem seama și de acest lucru, însă pe de altă parte, dacă e să ne uităm la întreaga piață și din punctul de vedere al consumatorului, pentru că de fapt consumatorul uh, nu are de câștigat de pe urma fragmentării, el vrea să fie în măsură să își găsească într-un singur loc toate ofertele disponibile, pentru că doar așa ceilalți uh, actori de pe piață pot da dovadă de disciplină. E nevoie totuși de concurență în uh, această industrie aviatică și a ofertelor aferente, dar aceasta nu e posibilă decât dacă avem și transparență. Canalele de distribuție și discriminarea ce există poate duce la un moment dat la o cotă mai mare a pieței care este controlată de marile companii și care vor împiedica apariția noilor actori, care va reduce concurența, nu? Dar s-a văzut deja acest lucru. S-a văzut deja că acele companii care au o poziție de piață puternică sunt în măsură să o și consolideze prin diferite mijloace, chiar și prin uh, această formă de discriminare a canalelor de distribuție. Și atunci va fi mai greu pentru consumator să compare, să com- poată face o comparație a ofertelor pentru că sunt fragmentate. Bun, dacă, spre exemplu, un consumator vrea să cumpere indirect prin oferta unei companii aeriene, de ce nu? Dacă oferta există. Dar dacă dintr-o dată acesta nu mai are posibilitatea să compare atunci când vrea să compare, și după părerul mea sunt de acord cu faptul că, de fapt, consumatorul are dreptul să compare aceste oferte și nu, nu mai poate face, atunci avem o problemă. Apoi, referitor la plângerile care au fost înaintate acum trei ani de zile împotriva companiei Lufthansa pentru acea suprataxă de căutare. Știu, Cristof, că, da, tu ai uh, și o latură mai politică, o sabie mai politică deasupra ta, deci nu e vorba de o critică, dar, bun, comisia a trebuit să analizeze această plângere acum trei ani de zile. Nu le-a respins aceste plângeri, să fie clar și răspicat. Dar ci a hotărât să nu aplice regulile, pentru că regulile pot fi modificate până la un anumit punct și ar putea fi modificate pe viitor. Dacă asta devine ceva normal, atunci aplicarea legislației pf, păi, e total ineficientă. Și atunci de ce mai stați aici? Și de ce mai faceți legi dacă acestea nu se aplică? Așa că Vreau să lansez un apel către comisie să reevalueze acest lucru și să ia foarte în serios aceste plângeri, pentru că dacă o legislație nu este aplicată, pe atunci uh, de ce? Legislația trebuie aplicată până când va fi revizuită. Ar mai fi și alte aspecte, dar încă trei la care vreau să mă refer neapărat. Codul de conduită, sau cum se va numi el pe viitor, poate că o să-l cheme altfel trebuie să țină seama de noile canale de distribuție care au apărut recent și ca trebuie să examineze acest peisaj de distribuție și evoluția sa viitoare și trebuie să continue să ofere neutralitate, transparență și acces la informație pentru consumatori. Și, după cum spuneam și adineori, care e logica unei legislații dacă nu se aplică? Codul actual și orice legislație viitoare în domeniu trebuie să fie și aplicate la timp în interesul uh, participanților uh, la, acest, uh, la această piață, în interesul nostru a tuturor. Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur Klein. Mulțumesc foarte mult, domnule Kleiner. Și o ultima intervenție, domnul Dusar. Timp de șapte minute, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Revin aici, ca de obicei, cu mare plăcere, mai ales în cadrul acestei mese rotunde, pe o temă care ne interesează atât de mult pe toți. Având în vedere că timpul este limitat, mă voi referi în special la uh, revizuirea codului de conduit a sistemelor uh, de rezervare computerizate, care datează de acum din 2009, deci, așa cum s-a spus, asta a făcut parte din strategia pentru aviație adoptată de Comisie în decembrie 2015 în care Comisia și-a luat uh, angajamentul să reevalueze acest uh, text printre alte instrumente de reglementare a sectorului uh, transporturilor aeriene, mai ales în ceea ce privește chestiunea transparenței prețurilor. Ulterior, Comisia a fixat o foaie de parcurs pentru începe cu o analiză preliminară și în uh, următoarele săptămâni se va iniția și o consultare publică care va dura până în octombrie 2018 și va oferi deci tuturor părților interesate să își spună părerea pe această uh, temă de interes general și uh, deci rezultatele vor fi compilate de către un prestator extern de servicii în acest domeniu și care cred că a luat deja legătura cu un număr însemnat de părți interesate. În, la primăvara anului 2019 uh, vor fi remise comisiei uh, concluziile acestui studiu și Bun, deci din păcate nu vom avea posibilitatea de rațiune de calendar să discutăm rezultatele studiului cu actualul Parlament și probabil vom purta discuția cu următoarea eh, mandatură. Și în orice caz, în momentul în care Comisia va considera că va ajunge la o propunere de text eh, destul de bine pregătită, ca să știm ce anume trebuie schimbat, dacă trebuie schimbat, dacă actualul text încă poate funcționa sau dacă, din potrivă, schimbările intervenite în domeniul tehnologiei și a canalelor de distribuție impun o, o revizuire a textului din codul de conduită. Deci, deocamdată, ar fi prematur să, mă, să fac speculații privind rezultatele studiului, pentru că studiul abia începe, însă Având în vedere și discuțiile în care au avut loc aici, astăzi după amiază, și primele contacte ale Comisiei cu părțile interesate în general, par să fie uh, deja câteva indicii privind viitorul uh, dezbaterilor. În primul rând, e clar că în principiu uh, se presupune că orice întreprindere din sector ar putea să trebuie să-și poată alege canalele de distribuție în mod liber. Asta este prima observație. Apoi, în al doilea rând, pare acum clar că toți operatorii uh, prezenți pe această piață sunt în principiu supuși acelor reguli, dar iată că s-ar părea că cele trei mari companii de servicii CRS uh, dispun de o situație privilegiată în vreme ce uh, alți operatori cu o ofertă de servicii similare or, or, sunt nevoiți să urmeze alte seturi de reguli. Deci e observație însemnată, probabil. De asemenea, în cursul după amiezei s-a tot menționat faptul că, până la urmă, consumatorul este în centrul acestei dezbateri, în măsura în care uh, integrarea um, pieței interne de servicii de transport aerian este unul dintre marile succese europene și asta nu s-a putut face decât prin uh, uh, posibilitatea de a compara prețurile și serviciile oferite. Deci uh, e clar că trebuie să continuăm în această direcție și de altfel uh, mă gândesc aici la articolul 5 din actualul regulament care cere de la uh, întreprinderile vizate de acest cont de conduită să dispună de un afișaj de ofertelor și serviciilor uh, nediscriminatoriu. Deci, probabil că aici uh, vor avea loc uh, discuții mai detaliate pe viitor. Și așa cum spunea și domnul Klener, adineauri, să nu uităm că reevaluarea, eventuala revizuire acestui cod de conduită intervine într-un context în care de concentrare a companiilor sau alianțelor de companii aeriene. Și tocmai pentru că situația economică poate fi dificilă pentru ele și deci noi ne dorim să dispunem de un mod de reglementare care să uh, Uh, asigure în permanență un climat de concurență loială. Și în niciun caz, deci, nu ne dorim ca uh, această posibilitate de a compara prețurile și serviciile să fie slăbită. Deci, iată, uh, nu este ceva foarte simplu, dar suntem abia la început, demarăm un studiu și vom reveni cu date ulterior. Mulțumim foarte mult, domnule Dusar, și deschidem discuția acum. Doamna Clun, dacă doriți să începeți. Da, mulțumesc, domn. Mulțumesc pentru cele trei uh, prezentări. Bun, cred că într-un fel mi-ar plăcea să pun aceeași întrebare ca și la primul panel. Deci, mă gândesc mai întâi la o întrebare pentru domnul Dusar. Aș vrea să vă întreb. From Um, CRS from, from... Deci s-a vorbit despre uh, plângeri privind suprataxe de la o anumită companie aeriană, faimoasa companie uh, germană și taxa de 16 euro. Acum uh, vedem că fenomenul se răspândește și la alte companii aeriene. Înțeleg că faceți o revizuire, o analiză și întrebați de ce nu putem folosi codul actual de contuită pentru a uh, aborda această plângere. Ați vorbit despre foaia de parcurs, consultările, martie 2019. Știm foarte bine că avem alegeri, va fi o nouă comisie. Uh, știu că asta durează și poate să putem să ne regăsim la începutul lui 2020 până când totul să fie funcțional din nou. Consumatorul între timp plătește această suprataxă și uh, toți ceilalți își păstrează o marjă sau nu, nici nu știu. Poate ne puteți explica cum se face că nu ați putut acționa pe baza actualului cod de conduită. Aș vrea să-l întreb și pe domnul Klenner privind suprataxa menționată. Cine o plătește? Este consumatorul? Și atât? Până la urmă despre asta este vorba, despre transparență. Asta este îngrijorarea aici. O altă dezbatere ar fi privind aeroporturile și companiile aeriene privind taxele. Avem transparență în anumite zone. Dar acest lucru este neclar uh, pentru consumatori. Consumatorii plătesc direct? Asta este întrebarea. Tapardel, la parole est vous. Doamna Țapardel. Uh, președintă, mulțumesc și celor care participă la această dezbatere cu siguranță, dragi colegi, am fost una dintre deputatele din Parlamentul European care am sesizat de la început existența acestei probleme privind suprataxarea de către companiile aeriene și o să spun foarte clar, eu cred că această practică subminează drepturile consumatorilor de a se informa corect și transparent cu privire la uh, costurile unei călătorii. Uh, de asemenea, eu consider că este și o amenințare la adresa competitivității pieței unice de aviație și, de asemenea, că generează o creștere a prețurilor care afectează în mod direct consumatorul. Este evident, ne aflăm într-o piață digitală, ă, ne aflăm într-o eră digitală în care consumatorul are dreptul de a se informa și de a compara diferite oferte de preț în sistemul online. Însă, întrebarea mea este, câți dintre acești consumatori știu că, pe baza acestei informări sau atunci când achiziționează un bilet, plătesc suprataxe pentru serviciile de transport sau de turism achiziționate. Și eu cred că nu este firesc și răspunsul este că mulți dintre acești consumatori nu dețin această informație, de aceea cred că este o practică neloială, cred că încalcă codul de conduită. Da, am înțeles poziția Comisiei care ne spune foarte clar că va revizui acest cod de conduită dar până la momentul revizuirii acestui cod de conduită, noi avem de rezolvat niște probleme care există. Noi nu le putem spune consumatorilor că într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat va exista un nou cod de conduită care va soluționa o problemă. Și atunci am trei întrebări foarte clare pe care vreau să-i le pun comisiei și la care aș vrea să-mi răspundă, pentru că în, în, uh, prin forma de interpelare scrisă folosită până acum nu am primit răspunsuri la aceste întrebări. Și prima ar fi, ce măsuri ia Comisia, dar concret, pentru a asigura că regulile existente sunt respectate, pentru că noi avem o legislație care trebuie să fie respectată. Lipsa de reacție a Comisiei, nu vă gândiți că poate să fie interpretată ca o susținere a acestei practici, practic ca o susținere a unor practici lipsite de transparență și corectitudine, care sunt în defavoarea consumatorilor? Gândiți-vă că această practică poate crea un precedent în orice sector de activitate, nu numai în sectorul aviației, în orice sector de prestare de servicii care pot fi intermediate online. Și ultima întrebare, ce măsuri concrete ia Comisia pentru a se asigura că pasagerii pot utiliza serviciile diferitelor companii aeriene, dar fără să aibă de suferit din punct de vedere financiar? Pentru că nu vorbim de un singur consumator, vorbim de milioane de consumatori europeni și deci vorbim de milioane sau miliarde de euro uh, uh, afectate și care <clears throat> sunt niște bani care se duc către cine și cine îi pierde. Cu siguranță acești bani sunt pierduți de consumatorii europeni, iar noi ca legislatori avem datoria să protejăm interesele consumatorilor europeni. Mulțumesc frumos! Merci beaucoup, Madame Tapadel. Vă mulțumim, doamnă Tapardel. Văd că nu mai dorește nimeni să intervină, în calitate de președinte a acestei comisii, aș vrea să îmi exprim mirarea față de uh, încetineala Comisiei Europene. Nu înțeleg, nu reușesc să înțeleg că timp de trei ani la DG Move ați analizat această plângere uh, față de codul de uh, conduită, plângerea 80 din 2009 și ați respins-o și, în același timp, nu considerați că Lufthansa a acționat în mod ilegal. Însă, spuneți că acest cod de conduită e depășit, că trebuie revizuit, bla, bla, bla, bla, bla. Stați un pic, avem o problemă de fond. Și vă spun sincer, pentru că când cetățeanul se uită la drepturile sale. El ne cere nouă, legiuitorului, să ne justificăm. Ne întreabă ce faceți și dumneavoastră timp de trei ani cam trageți de timp. Câteva întrebări. Toată lumea din această comisie uh, apără principiul uh, serviciului uh, digital uh, care trebuie să fie neutru. Relația comercială între companiile aeriene și aceste CRS-uri, sisteme de rezervare computerizate, putem considera că ea poate asigura această neutralitate? Este prima mea întrebare către comisie. În al doilea rând, în ceea ce privește plângerile, mai ales din partea ETPSA, contra, uh, contra Lufthansa în 2015. Repet, mi se, mie mi se pare ceva urgent și nu înțeleg de ce v-a luat trei ani să analizați această plângere. Companiile independente de vânzare de bilete au considerat că au avut un prejudiciu. Ce facem? Ultima mea întrebare este uh, simplă și se adresează Comisiei Europene. Și anume, în ce măsură și cu um, și cam pe când Uh, putem să ne așteptăm la o revizuire a unui cod de conduită pe care chiar dumneavoastră îl considerați depășit. Îl considerați depășit, dar nu vreți să faceți nimic pentru a-l schimba. Avem o problemă totuși. Mai dorește cineva să intervină sau să adreseze întrebări? Se pare că nu este cazul. Am să dau cuvântul uh, intervenienților noștri. Cu cine să începem? Haideți, cu Comisia Europeană unul dintre reprezentanții Comisiei Europene. Vă dau cuvântul. Efectivement, ma réponse sera... Mulțumesc, doamna președinte. Da, sau o întrebare directă, răspuns foarte direct. În ceea ce privește plângerea înaintată împotriva Lufthansa și suprataxei impuse, da, cazul acesta a fost uh, analizat Uh, trebuie să ținem seama și de complexitatea dosarului și a măsurilor și uh, a canalelor de distribuție și pe acest punct Comisia a comunicat niște măsuri preliminare. Concluziile acestea au uh, primit un răspuns din partea Lufthansa și acum Comisia trebuie să examineze acele răspunsuri Uh, pentru a putea formula un răspuns de final. Având în vedere că ancheta este în curs, nu pot să vă spun mai multe, nu am mandat pe acest punct. Cum spunea uneori directorul meu general, asta e dincolo de, de ceea ce figurează pe buletinul meu de salariu. Da, concret pe întrebarea doamnei Clun, dumneavoastră ați întrebat uh, referitor la prețuri. Evident, e vorba de consumator. Dacă e să ne uităm și să facem un calcul rapid așa, și dacă pleci de la ideea că între timp să știți că și alte companii au urmat această, acest trend. Dacă e un grup mare de transportatori aerieni care impun astfel de suprataxe, și fac asta de aproape trei ani de zile. Și asta e informație publică, da, care reiese din rapoartele lor de activitate anuale. Înmulțești numărul de, de bilete vândute și le împarți cu două, cu doi, pentru că uh, jumătate dintre ele nu sunt vândute direct de companii și multiplici cu rata respectivă, 16 euro în cazul Lufthansa. Și da, să știți că aici companiile aeriene dau dovadă de multă creativitate. Cifrele sunt diferite. Atunci ajungi la aproape un miliard de euro în ultimii trei ani, plătit miliardul acesta colectiv de toți consumatorii sau clienții Lufthansa. Pentru că e o, o companie aeriană extrem de activă în Europa. Deci vă puteți imagina că efectul este la scară globală asupra consumatorilor. Mulțumesc, spune doamna președinte. Vă rog, aveți cuvântul. Da, cred că e foarte clar consumatorii plătesc acea suprataxă și de altfel, dacă ești un consumator isteț, poți să compari prețurile dacă vrei să faci o rezervare direct către KLM sau Lufthansa sau uh, compari cu o rezervare făcută prin canalele indirecte de distribuție. Dar nu toți consumatorii sunt așa de isteți. Nu uitați că sunt mulți consumatori, mulți oameni care nu sunt chiar așa de abili și de descurcăreți pe internet. Așa că noi ne dorim să avem transparență și e clar că agențiile de voiaj în continuare vor avea un rol de îndeplinit. Uh, pentru că sunt mulți oameni care nu se descurcă pe internet și au nevoie de alte canale de informare și atunci nu trebuie să fie oamenii aceștia pedepsiți. Aș dori să știu dacă eventual mai sunt și alte întrebări. Eu să știți că mai am o întrebare, spune doamna președinte să nu sunt mulțumită de răspunsul Comisiei Europene. Dar să știți că nu vă vizez pe dumneavoastră direct, domnule Dussar. Nu, nu, sunt uh, de acord cu doamna Țapardel. Dumneavoastră a spus, da, nu pot să răspund la întrebări pentru că asta nu intră pe fișa mea de salariu, pe buletul meu de salariu. Și atunci o să vreau să invităm pe superiorul noastră ierarhic, nu? Pentru că nouă ne trebuie un răspuns. Pentru că în momentul în care noi reprezentăm cetățenii, trebuie să dăm dovadă de răspundere față de cetățeni. Pentru că ei nu înțeleg ce se întâmplă. Așa că vrem și noi transparență. Dar știu că nu-i din cauza dumneavoastră, nu-i din vina dumneavoastră, domnule Dusar, așa că o să vedem ce putem face cu Comisia Europeană. Sunt de acord cu doamna Țapardel. În orice caz, domnule Dusar, mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și pentru că ați răspuns la întrebări. Mulțumesc, domnule Klenner. mulțumesc că uh, Uh, domnule Croit. În orice caz, meritați aplauze și vă mulțumim pentru prezența și timpul acordat comisiei noastre. Și nu e un subiect decât uh, care este doar în faza sa incipientă. Allez, nous continuons notre programme. Continuăm programul nostru. Mulțumesc tuturor. Și acum vom începe imediat. Mulțumesc, mulțumesc. Și acum vom continua cu raportul domnului Zile. Mulțumesc, domnule Zile, că ați acceptat să amânăm un pic raportul dumneavoastră, dar în orice caz, înainte de toate, vreau să urez bun venit unei tinere micuțe alături de doamna Viu. Cum te cheamă? Cami? Cami, vin aici la prezidiu. Vrei să te așezi lângă mine? Hai, vină. Hai să fii tu și tu copreședinte la ultima ședință. Tu, Îți Spara, para, para. Madame Vieux, elle peut venir à côté de moi? Doamna Vieux, are voie să vină lângă mine? Da? Bun. O întreb pe mamă. Câți ani ai? zece Zece și jumătate. Ești gata? El zice, nu sunt gata. Acum ești gata? Da, acum e gata. Foarte bine. Putem începe ședința, da? Te dai mai aproape. Deschizi microfonul și spui bună ziua, doamnelor și domnilor deputați. Bonjour, mesdames, messieurs les députés. Bună ziua, doamnelor și domnilor deputați. Ce drăgălaș! Bun, haideți să începem. Nu știu dacă o să înțeleagă pe deplin raportul dumneavoastră, domnule Zile, dar Haideți să începem cu accesul la piața internațională pentru serviciile cu autocar și autobuz. Așa că aveți cuvântul, vă rog. Thank you, mademoiselle and madame Kocher. <laughs> Uh, so, well, uh, buses and coach... Mulțumesc, doamna președinte, domnișoara președinte. Uh, autobuzul și autocarul sunt mijloacele de transport cele mai convenabile în Europa și reprezintă Uh, singurele modalități de transport disponibile în anumite regiuni, singurele uh, posibile. De aceea, raportul acesta este foarte simplu. O agenție care dorește să intre pe o anumită piață și să ofere astfel de servicii ar trebui să facă acest lucru fără niciun fel de obstacole. În multe state membre încă nu e cazul. Cu alte cuvinte, mi-aduc aminte povestea unui coleg care spunea, păi e un cabodaj bun. Uh, poți să ai un capotaj prost și să ai un capotaj bun, cel cu autocare și autobuze. Asta e substanța raportului. Noi considerăm acest subiect cu multă atenție și cei care lucrează pe, lucrează pe dosar consideră că e o muncă foarte dificilă. Sunt foarte mulți actori implicați, în organizații, întreprinderi, reprezentanți uh, autorităților, ale guvernelor. Uh, avem am avut o întâlnire între raportorii din umbră tocmai pentru a găsi un echilibru bun pe această misiune dificilă și în același timp transmitem un semnal și anume că oamenii vor rezultate pozitive. Și e clar că e dificil, e o provocare, nu trebuie să renunțăm. Și aș spune că schimbările principale comparativ cu propunerea comisiei sunt următoarele. Ce propunem noi? Mai întâi, să modificăm distanța fixată, tocmai pentru a uh, uh, proteja serviciile publice oferite. După cum știți, în propunerea Comisiei, criteriul principal reprezintă distanța, 100 de kilometri. Noi, evident, nu vrem să împiedicăm sosirea pe piața altor actori, dar am dezbătut și ne-am gândit că ar mai trebui să mai fie încă patru alte măsuri, amendamentul 26 niște reguli suplimentare pentru care nu poți să permiți intrarea pe piața unor altor actori. Deci, dacă, spre exemplu, subminează un contract public deja existent pentru astfel de servicii, dacă aceasta intervine într-o perioadă în care nu e posibil ca să, acel contract să fie prelungit și cel de-al treilea exemplu reprezintă uh, criteriul rutelor profitabile și celor mai puțin profitabile. Cu alte cuvinte, ar trebui să se aloce mai multe fonduri pentru acele rute transfrontaliere care sunt profitabile. Uh, apoi, trebuie să ne asigurăm că nu există niciun fel de încercare de a eluda obligațiile uh, în ceea ce privește asigurările sociale. Uh, se poate suspenda, ba chiar retrage autorizația pentru a oferi astfel de servicii la nivel internațional dacă se perturbă echilibrul prevăzut în anumite contracte de servicii publice și atunci primește un avertisment de șase luni de zile. Și aici am înțeles foarte bine care e situația, ca și în uh, domeniul serviciilor uh, căilor ferate. Dar în continuare avem câteva semne de întrebare și avem câteva îngrijorări. Ce înseamnă acest echilibru economic? E o terminologie un pic uh, neclară. Și mai mult decât atât, trebuie să avem încredere și în autoritățile independente de reglementare. Uh, nu uitați, există un sector de utilități publice, spre exemplu, care e valabil și care uh, are autoritate în domeniu în toate statele membre. Deci trebuie să avem încredere în aceste autorități, deci trebuie să înțelegem exact cum anume este structurată piața. Și, în acest sens, autoritățile naționale de reglementare au un rol de jucat. Asta pentru transparență. Iar cel de-al treilea amendament la propunerea Comisiei reprezintă dreptul de acces și uh, anumite derogări. Sincer, nu vrem să intervenim în posibilitatea aceasta de a interveni pe, în zonele rurale. Clar, propunerea își dorește să deschidă piața și la acea piață interurbană. Și în acest sens, contractele de servicii publice ar trebui să fie garantate. Trebuie să vedem care sunt schimbările juridice, legale de care e nevoie. Și în dezbaterile noastre am descoperit, împreună cu factorii interesați, am descoperit că există îngrijorări în ceea ce orește abuzurile pe piață. Uh, trebuie să avem și prevedere împotriva acestor tipuri de abuzuri care ar putea apărea. Și în acest sens, e nevoie de organisme de reglementare care să asigure o concurență loială între diferiții transportatori, fără de care vom observa, așa cum am văzut și în alte sectoare, vin noi actori pe piață, aceștia la un moment dat se confruntă cu uh, niște pierderi, apoi cei care au avut uh, cote de piață mai ridicate au de câștigat și așa mai departe. Și consecințele nu sunt neapărat fericite. Deci trebuie să încercăm să găsim o soluție și cu un rol sporit pentru autoritățile de reglementare, tocmai pentru a identifica aceste abuzuri. Apoi, terminalele. V-am vorbit despre terminale publice, private, dar până la urmă ne-am hotărât să propunem că să nu existe o astfel de diferențiere. Statele membre să fie cele care pot uh, uh, determina, dacă e vorba de terminale private sau publice, care pot fi utilizate de toți operatorii sau nu uh, în așa fel încât să existe, dincolo de serviciile publice și servicii private de transport. Și apoi, cerințele de stabilire, de uh, Uh, reședință. Am înțeles de la comisie că se dorește să nu se ceară inițial o înregistrare a companiei într-un alt stat membru, acolo unde s-ar putea desfășura noi operațiuni, dar am, după discuție am înțeles că, da, trebuie ca transportatorul, după o perioadă de șase luni, să demonstreze că, într-adevăr, lucrează acolo în mod stabil, s-a instalat și că e nevoie de această perioadă de șase luni inițială, după care trebuie să intervină o înregistrare în acel stat membru respectiv. Și apoi mai există și posibilitatea unor uh, derogări, a unor, unui regim mai uh, lax pentru anumite cazuri. Da, din punctul nostru de vedere e o situație importantă. E adevărat că un transportator poate uh, contesta o decizie luată de anumite autorități. În fine, cam aceasta este conținutul raportului. Aș vrea să ascult acum părerile dumneavoastră și încă un aspect. În ceea ce privește pachetul de mobilitate numărul 1, asta s-ar putea să pună anumite probleme. Nu vreau niciun fel de amânare pentru că face parte din pachetul de mobilitate 2, pentru că altfel cum o să explicăm noi alegătorilor ceea ce facem? Uh, cum, cum vom justifica rezultate dacă nu lucrăm exact așa cum trebuie ca să ne înscriem uh, și să finalizăm acest raport până la sfârșitul acestui mandat. Mulțumim uh, foarte mult, domnule Zile, pentru prezentarea acestui proiect de raport. Prezentarea a fost clară, didactică și am perceput cu toții foarte bine care este miza. Acum dăm cuvântul domnului de Grande Pascual. Muchas gracias, presidenta. Mulțumesc, doamna președinte. Și salutări viitoare președinte. Am să încep. Am să încep prin a spune colegului meu uh, că sunt absolut de acord cu ideea că nu trebuie să amânăm acest dosar nu? Că durează deja de ceva vreme și nu mai trebuie să mai justificăm nimic. Dacă ar fi o critică de formulat, este că am așteptat atât de mult până când a venit pachetul de mobilitate din partea Comisiei. Un pachet atât de important. Așa că acum ne revine nouă răspunderea ca anul acesta să-l finalizăm se știe foarte bine că e vorba de anumite interese naționale, interese politice, politice uh, multe lucruri intervin, dar uh, nu putem să dăm greș. Uh, acest subiect, autobuzele și autocarele, este unul deosebit de important și se înscrie în pachetul de mobilitate. Uh, așa că nu e neapărat foarte bine ceea ce face grupul socialist uh, trebuie să vedem cât timp ne-a mai rămas și cât timp mai, mai putem risipi. Mie mi se pare că nu prea aveam așa de mult. Dar uh, domnul Zile, ca întotdeauna, este foarte amabil, e mereu la dispoziția noastră și încă de la bun început uh, vreau să subliniez acest lucru. E adevărat că e un subiect complex și, în mod foarte clar, domnul raportor Zile uh, ne-a ascultat cu atenție, a anotat sugestiile noastre exprimate și de unii și de alții. Multe dintre ele, ca să fiu sincer, sunt oglindite de altfel în raportul său a, și atunci nu pot decât să laud pe domnul raportor pentru acest lucru. Acum, e adevărat că e un raport oarecum eclectic, care încearcă să mulțumească pe toată lumea și statele membre care uh, vor să-și uh, protejeze sistemele lor naționale de transporturi publice. Eu am înțeles că e un efort din partea domnului Zile, uh, merită să fie subliniat, dar e vorba de un subiect foarte complex, așa că noi vom veni cu multe amendamente. Uh, dar într-un spirit de compromis vom încerca să ajungem la un consens. Și ca să nu repet, ceea ce am mai spus deja referitor la faimosul sistem spaniol, e clar că avem niște teme obiective pe care trebuie să le abordăm. Distanța și obligația de protecție a serviciilor publice. Această protecție, da, este un drept în Uniunea Europeană și e nevoie de un prag kilometric uh, care să permită cuiva să vină cu noi servicii de transporturi. Dar uh, acest lucru, nu uitați, există niște competențe pe care Uniunea Europeană le uh, oferă statelor membre în acest lucru și asta în continuare e în vigoare. Apoi, domnul raportor s-a referit la protecția serviciilor publice, dar mă întreb cum se potrivește asta cu uh, regulamentul din 2007 care permite acordarea anumitor competențe către statele membre. Domnul raportor propune o limitare a acestor două aspecte și cred eu că din punct de vedere juridic asta e o problemă. Și domnul raportor, pe bună dreptate, întotdeauna și-a dorit să asigure transparență și securitate juridică, să știm exact care este, sunt jurisdicțiile competente, să nu fie un subiect de natură politică. Și uh, e clar că prin acest raport vor exista noi servicii comerciale care vor veni și vor face concurența serviciilor naționale publice. Ceea ce s-ar putea să ducă la anumite conflicte de jurisdicție. Și e clar că aici încercăm să reglementăm un subiect extrem de complex. Raportul oferă de asemenea foarte multe competențe autorităților naționale de reglementare – și cred că statele membre sunt cele care trebuie să aleagă dacă doresc să aibă autoritatea independentă de reglementare în acest domeniu al transporturilor. Uh, s-a vorbit și despre cabotaj. Statele membre trebuie să aleagă dacă anumite tronsoane sunt excluse din aplicarea temporară sau permanentă a acestui uh, text. Și, în fond, doamna președinte, e vorba de aspecte care trebuie să fie reglementate încă de la bun început și să nu fie lăsate la îndemâna statelor membre, pentru că uh, s-ar putea să avem discrepanțe. Și încă un aspect, s-a vorbit foarte mult de cazul spaniol sau de problema spaniolă. Nu e o problemă ceea ce se întâmplă în Spania. Adevărat că modelul spaniol, care combină, pe de o parte, rentabilitatea deci a anumitor rute foarte rentabile cu alte rute care nu sunt uh, foarte rentabile, e vorba de 500 de milioane pe an. Și e vorba de servicii oferite acelor regiuni în care n-ar ajunge nimic altceva, niciun alt mijloc de transport. Tocmai de aceea am spus că e o trăsătură caracteristică și cred eu și o trăsătură pozitivă pentru acest sistem de transporturi. Avem proximitate, pluralitate, posibilitatea de a avea acces la astfel de servicii în situații care sunt complexe și care nu s-ar putea rezolva altfel. Deci, cazul spaniol nu e neapărat un caz spaniol unic. Și domnul raportor poate pricepe acest lucru, știe acest lucru. Parlamentele naționale din Spania, Irlanda, Slovenia, România, Republica Cehă, Austria, au venit cu rapoarte în acest sens și de multe ori s-a spus că se încalcă principiul de subsidiaritate și principiul de proporționalitate. Și Sindicatul European al Lucrătorilor uh, din domeniul transportului a vrut să respingă această propunere. Deci, e clar, problemele se cunosc, știm uh, ceea ce a spus și Germania referitor la sistemul său de transporturi. Deci trebuie să ieșim din această situație. Și repet încă o dată, poziția raportorului nu poate să fie Ă, n-ar putea să fie mai, mai inteligentă și mai cinstită decât aceasta. Dar e clar că trebuie să recunoaștem, subiectul e complex și, într-adevăr, avem nevoie de timp. Există o legătură directă cu parte din pachetul de mobilitate. Nu știm exact cum se va întâmpla asta pe viitor. Uitați-vă cu greutățile cu care ne-am confruntat la vot. Eu ă, aș fi mai degrabă de părere să amânăm. Pentru că sunt de acord cu raportorul socialist pe multe subiecte de fond, nu contest, dar plec de la ideea că e nevoie de o abordare coerentă și integrată. Mulțumesc! La parole Mulțumim foarte mult. Dăm cuvântul domnului Curubașev. Vă rugăm. Uh, <clears throat> thank you very much, uh, Mrs. Dali. I... Mulțumesc foarte mult. Uh, da, uh, am știut că s-a amânat la 5 și jumătate, deci am reușit să vin pentru discuția acestui raport. Uh, văd că și colegul meu, domnul De Grandes, a intervenit deja. Acum, dacă ne uităm la circuitul acestei propuneri, propunerea inițială a comisiei, ajungem acum la uh, stimatul uh, nostru coleg foarte experimentat, domnul Zile, care este autorul raportului. Totuși, avem niște întrebări. Trebuie să înțelegem mai bine logica comisiei, care în pachetul 1 de mobilitate propune anumite limitări la cabotaj, însă pe de altă parte se vine și cu o propunere ceea ce privește transportul uh, de marfă. Și iarăși, pe de altă parte, se propune uh, liberalizarea um, uh, pieței servicii de transport cu autocarul și cu autobuzul. Deci cumva se naște o confuzie. E bine sau e rău să liberalizezi? Una să o liberalizezi, alta să o limitezi? Nu știu dacă putem merge în două direcții în același timp. Deci poate Ă, ajunge să se pună o întrebare ciudată. Există un cabotaj bun și un cabotaj rău în UE sau cum? Deci, sigur, lucrurile probabil se pot explica. Există o anumită ă, dominație în aceste servicii din partea unor firme bazate în principal în Europa Centrală și de Est, dar, bun, deci, deci înseamnă că e rău, dar invers ce se întâmplă? Dacă uh, firmele care ar domina cabotajul ar fi din, din țările din vestul Europei, atunci ar fi vorba de cabotaj bun sau cum? Deci, eu cred că uh, totuși uh, ar trebui să avem o viziune de ansamblu, să liberalizăm într-adevăr piețele, inclusiv pentru transportul de mm, marfă, după cum ni s-a spus, dar în ce privește aceste uh, transporturi pe plan local cu autocarul și autobuzul, să nu uităm că de multe ori este vorba de servicii publice, de fapt. Și în, în acest sector al serviciilor publice, bun, marile companii au o practică bine stabilită de a atrage liniile, interconexiunile cele mai rentabile și apoi să lase deoparte interconexiunile cele mai puțin rentabile pe care, din lipsă de mai bun, le vor lua companii mai mici cu resurse financiare mai mici care poate nu își vor putea îndeplini sarcinile sau nu vor putea să câștige bani și vor risca chiar un faliment. Deci, în concluzie, e clar că nu este încă clar ce vrea Comisia, de ce un lucru trebuie liberalizat, altul trebuie limitat și tot așa. În orice caz, eu mm, nu știu dacă anumite modele naționale trebuie musa exportate și în celelalte state membre. Spre exemplu, nu știu dacă e bine sau e necesar că trebuie să exportăm uh, modelul aplicat în Germania, în Spania și reciproc modelul spaniol, nu cred că ar trebui musa exportat în Germania. În plus, până la urmă, este treaba Comisiei și a Parlamentului să lucreze cu toate statele membre și uh, să vedem dacă chiar trebuie sau nu să avem un singur model pentru toate statele membre. Până la urmă, dacă uh, vrem neapărat să impunem o soluție unică, că eu cred că riscăm să creăm și mai multe probleme specifice în fiecare stat membru. Acum, sigur, putem discuta poate mai degrabă dacă există sau nu situații de uh, monopol în anumite nișe de activitate, cum ar fi transportul local și dacă da, cum putem acționa. Deci, bun, trebuie, asta înseamnă că trebuie văzută situația realmente pe plan local, trebuie discutat cu administrația locală, cu primăria, etc. Pe de altă parte, poate că trebuie inclus în discuție și uh, mari operatori de transport, uneori internațional. Uh, dar, eh, din nou, nu, eu sunt foarte convins că trebuie neapărat să luăm o decizie unică, un sistem unic în ce privește modelul eh, autorității de reglementare. Câte în unele țări există o agenție specializată, în alte țări Ministerul Transporturilor se ocupă deja. Deci, din nou, ne izbim de observația mea. Nu cred că e neapărat nevoie să armonizăm de dragul armonizării. Mai ales că eh, dacă vorbim și de uh, necesitatea pentru companii de a demonstra uh, autorității de reglementare că dispun de un echilibru economic, uh, e foarte greu. De exemplu, cum anume compania municipală de transport din Tallinn ar putea să demonstreze cui ar fi au un model economic viabil pentru că oferă servicii de transport municipal gratuite. Deci să fim serioși. Ă, e clar că scopul ă, acelei întreprinderi publice este unul de serviciu social, de serviciu public și nu este vorba de o ecuație economică. Deci ă, sunt, sunt probleme și în, asta este doar un caz extrem, dar multe alte companii de transport se tem de această obligație eventuală de a demonstra viitoarelor autorități de reglementare a transportului local că au un model economic viabil. Încă ceva ce mi se pare problematic. S-ar crea o, practic mare povară administrativă aici și e aceeași povară administrativă pe care atâta încercăm să o evităm în alte cazuri, nu? Deci, E ciudat că în anumite cazuri vrem să reducem povara administrativă, detașarea lucrătorilor, cabotaj, etc., etc., dar în alte tipuri de transporturi nu s-ar aplica anumite lucruri. Deci, din nou mă întorc uh, în ce direcție dorim să mergem, uh, schimbăm acazul așa în funcție de fiecare dosar chiar. Deci, uh, oare totuși, dacă suntem pe terenul unei abordări generale, holistice, unde este coerența? Bun, în orice caz, asta este în ce privește acest tip de transporturi. Deci, în concluzie, eu cred că urmează să vin cu multe, multe amendamente la acest dosar și, la modul general, nu știu dacă pot realmente susține poziția adoptată de raportor, care încearcă să se alinieze pe inițiativa Comisiei. Mulțumim foarte mult și continuăm, dar uh, următorii vorbitori sunt rugați să fie mai conciși, că nu ne-a rămas prea mult timp. Domnule Riche, aveți cuvântul. Este bref, pentru că problemul este assez euh, complicat. Mulțumesc. Uh, putem totuși înțelege că e greu să fii concis pe o temă atât de complexă. E clar că ne confruntăm cu uh, o suspiciune ce privește subsidiaritatea, deci reticențe foarte mari la nivelul statelor membre. Eu țin să-i mulțumesc colegului nostru Roberts pentru că eu cred că a făcut uh, o muncă um, grozavă de raportor și uh, deși eu nu am fost de, nici raportor, nici raportor de, doar raportor din umbră, dau seama ce povară a purtat pe umeri. Uh, de altfel, ați văzut și din poziția antevorbitorului ce se întâmplă. Modelele existente sunt foarte diferite între ele din diverse motive care țin de istorie, de geografie și așa mai departe. Uh, în anumite țări mai mici, ca suprafață mă refer, uh, au anumite probleme iar alte țări care au, să zicem, o infrastructură feroviară nu prea densă, au, sigur, altă istorie a dezvoltării serviciilor de transport rutier. Deci, da, în momentul în care infrastructura feroviară este slabă, atunci transportul rutier s-a dezvoltat mai mult. Și invers. Deci, miza nu este peste tot aceeași. De aici și invocarea subsidiarității, ca fiind foarte importantă aici. Și în al doilea rând, se pune problema pragurilor aplicabile. Pentru mine, spre exemplu, pragul acela de 100 de kilometri care a fost menționat. Păi 100 de kilometri în Spania înseamnă mult, dar nu în Spania. Deci, vrei să că e foarte greu să stabilești un prag uniform la nivelul întregii Uniunii Europene. Și încă un prag problematic uh, din punctul meu de vedere. Spre exemplu, toată lumea spune, da, e adevărat, nu trebuie să intervenim în ce privește transportul urban, transportul local urban, dar între uh, serviciile de transport urban și până ajungem la internațional, 6. Mai punem și problema interurbanului sau suburbanului și aici sunt foarte greu de definit pentru că de multe ori, de fapt, tot societățile municipale, regii municipale asigură astfel de servicii. Cu alte cuvinte, sfera urbanului de multe ori depășește raza orașului despre care vorbim. Și aici ne confruntăm deci cu un peisaj foarte diversificat de statute juridice, de situații de proprietate, deci lucrurile sunt mai mult decât complicate între cine este proprietar, cine este beneficiar și așa mai departe. Bun, uh, mă gândesc și la observația făcută de antevorbitor uh, cu privire la cabotaj aș răspunde ceva. Aș spune că nu vorbim de un cabotaj uh, de pasageri și un cabotaj de marfă. Nu, de fapt, e unul și același serviciu și poate fi bine sau rău făcut. Deci singurul uh, cabotaj rău uh, ar fi momentul în care se transformă în sine într-o activitate cabotajul, când de fapt cabotajul nu ar fi decât o îmbunătățire a unui anumit serviciu de, general de transport de marfă sau de pasageri. Deci practic, cabotajul trebuie să fie mereu o optimizare a unei operațiuni preexistente, să nu devină o specialitate în sine. Dar, bun, în ceea ce privește serviciul transportului de pasageri, totuși vorbim despre altceva. Nu este tot una să transporti o cutie de conserve de sardine sau să transporti uh, oameni. Și, sigur, aici se impun alte norme de continuitate a serviciilor, de siguranță și așa mai departe. Uh, eu am înțeles, doamna președinte, că ne-ați atras atenția că avem timp puțin, dar din câte putem vedea până acum, uh, cred că uh, există o tentație de a da la fund acest dosar și asta și din motive întemeiate și mai puțin întemeiate. Sigur, pe de o parte, uh, serviciile acestea de transport la nivel național au nevoie de protecție, adevărat, nu trebuie să armonizăm și să punem în pericol ceva ce există și, sigur, mai poate exista și reavoință față de proiectul european care se împotrivește așa din principiu la orice. Eu, în orice caz, voi încerca să mi aduc o contribuție onestă. Mulțumim, domnule Riche, domnule Kramer, vă dăm cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și lui Robert pentru primul proiect de document. Da, este un subiect complicat și comisia, când a făcut propunerea, a făcut-o prea târziu sau n-a urmărit sau nu s-a gândit la evoluțiile din Europa. Model, și vede modelul german ca pe un exemplu. În urmă cu patru ani am fi putut spune că, da, Uh, este, um, s-a deschis piața, au fost mulți concurenți uh, și iată, lucrurile au devenit atrăgătoare. Însă, uh, de aici până la a face ceva împotriva concurenței neloiale, nu mi se pare că se face suficient. Uh, nici măcar nu se pune problema faptului că autobuzele străine plătesc uh, taxă de autostradă mai mare decât cele locale. Iar apoi când a venit comisia cu o propunere, schimbă, s-au făcut așa de mari, au avut loc între timp atât de mari schimbări în Germania încât avem un monopol și n-am, af- n-am aflat că s-ar fi schimbat poziția comisiei și că ea acum se ocupă de uh, sprijinit monopoluri. Practic, în Germania, cea mai mare companie și-a cumpărat toți concurenții și avem de-a face cu un monopol. Și asta nu poate să fie un exemplu european. Iar apoi, poate fi și invers. Am avut discuții îndelungi și cu Spania. Piața spaniolă este o piață ce funcționează foarte bine, fără un monopol, cu mulți participanți. Am înțeles că în Spania sunt 230 de întreprinderi. De ce nu s-a luat modelul spaniol pentru piața europeană, pentru transport pe distanțe lungi cu autocarul? Un răspuns întâi din partea comisiei mi-aș dori. Robert Zile încearcă acum să dreagă lucrurile spune că Uh, nu poate fi uh, periclitat uh, transportul public și operatorii de transport public și pot să vă spun că uh, întreprinderile publice de, pe calea ferată, so urile plătesc uh, taxe de autostradă. Dacă vorbim cu firmele de autobuz, uh, ele ne spun, bun, uh, companiile publice nu plătesc taxe, nici noi nu vrem este clar că nu putem să punem sub semnul, să, să periclităm uh, transportul uh, public uh, pe distanțe scurte. Suntem cu toții de acord, nici noi nu vrem monopol, fie el de stat sau uh, privat. Tocmai de aceea trebuie să fim atenți. Cu terminalele e complicat putem spune că dacă se construiesc bani cu uh, terminale cu bani uh, uh, publici, atunci nu poate să fie numai o singură firmă care deservește acest terminal. Dar dacă o firmă privată și-a construit un terminal să-l obligi să-și, să-și primească concurenții, păi el a plătit și ceilalți nu. Nici aici nu se potrivesc uh, lucrurile. Cred că lucrurile nu au fost gândite suficient de bine. Și, bineînțeles, trebuie să creăm certitudine juridică și să evităm alegerea uh, măsurilor celor mai uh, beneficiare. Și la uh, calea ferate s-a încercat acest cherry picking. S-a făcut o, un apel de ofertă, au participat patru întreprinderi, dar au fost și buni și răi am spus că mobilitatea este uh, un principiu ce trebuie garantat. Și, pe de o parte, unde locuiesc mulți oameni, uh, câștig mai bine, dar, pe de altă parte, acolo unde sunt locuitori mai, pu- mai puțin, pot să câștig mai puțin. Domnul Kramer, da, îmi, re- îmi reduc timpul de intervenție, dar au fost doi înaintea mea care au vorbit la nesfârșit, au furat timpul de intervenție al celorlalți. Deci nu putem uh, continua așa, avem nevoie de uh, concurență loială. Mulțumesc, domnule uh, Kramer. Doamnă Vieu, aveți cuvântul. Colegul meu, João Pimenta Lopes, este reținut în Portugalia, cere scuze pentru absență um, și dorește să-i transmit mesajul. Îi mulțumește raportorului. Și uh, dorește să menționeze următorul lucru. Este vorba de un proces întreg de liberalizare a sectorului transportului, permite facilitarea intrării companiilor multinaționale pe piețele naționale de transport. Pentru asta se de construiesc instrumente care permiteau statelor membre până acum să reglementeze uh, sectorul în teritoriul uh, lor și le impune o serie de reguli de exploatare a pieței de transport rutier pentru pasageri. Ni se spune că este pentru a se evita costuri administrative excesive pentru intrarea pe piață. Dar se elimină pur și simplu restricțiile de acces la piațele, piețele urbane naționale este similar cu practica de cabotaj, uh, utilizarea unor autobuze și autocare din alte state membre pe rețelele naționale. În același timp, se impune o presiune negativă din ce în ce mai puternică asupra dreptului muncii în Uh, statele membre unde salariile sunt mai ridicate și condițiile mai bune. Se vorbește despre accesul nediscriminatoriu la terminale, însă asta uh, împiedică utilizarea uh, prioritară a infrastructurii de către întreprinderile naționale. Însă tocmai aceste infrastructuri sunt de cele mai multe ori construite prin fonduri publice. Deci, practic, se deturnează investițiile publice în profitul domeniului privat, în special în, profit, în beneficiul marilor grupuri, fără ca sectorul public să aibă posibilitatea de a profita de pe urma randamentului investițiilor sale. În ceea ce privește procesul de consultare, există clar o, o atitudine de uh, discriminare față de pozițiile sindicatelor și organismelor publice um, care apără contractele de serviciu. În acest sens, uh, domnul Pimenta va depune uh, amendamente. Apărarea serviciului public, uh, investiții publice în profitul popular, în beneficiul populației, dar și dreptul lucrătorilor. Și domnul raportor din umbră se opune dereglementării și precarizării sectorului. Mulțumesc, domnul Anders, doamna Anderson și apoi doamna De Monte. Și doamna la Sender. Doamna la Sender, foarte pe scurt. Dar doamna Anderson întâi. Da, foarte pe scurt, pentru că s-au menționat multe lucruri deja. Sunt de acord, în special cu domnul de Grandes și cu domnul Crumbacev. Nu voi repeta ce au spus ei, dar cred că întreaga propunere stă sub semnul întrebării. Știu că vor fi mai multe evenimente pe acest subiect în septembrie. Am avut un eveniment, uh, o cină cu o participare foarte bună cu operatorii, cu sindicatele, cu autoritățile publice, cu reprezentanții ai Consiliului și Sincer, foarte puțini oameni aveau vorbe bune de spus despre această propunere. L-am ascultat pe directorul DigiMove, care a venit să prezinte această propunere, l-am ascultat cu foarte mare atenție. Pe lângă argumentele menționate deja, există și unele lacune metodologice. În special, obiectivul propunerii este de a uh, sprijini, de a stimula serviciile internaționale și propunerea argumentează că stimularea piețelor naționale va duce inevitabil la stimularea celor internaționale și eu mă tem că nu există această corelație cauză-efect între cele două. Consultarea uh, a doua ce s-a făcut s-a, s-a concentrat numai pe anumiți uh, actori, pe anumite părți interesate și nu pe toți. Cred că acest lucru trebuie uh, menționat. De asemenea, uh, transferul modal că, da, autocarele sunt mai bune decât mașinile, dar impactul asupra sprijinirii căi ferate ca o formă de transport mai nepoluantă uh, este unul mare. N-am să continui mai mult. Încă un lucru însă, în ceea ce privește accesul la terminale. Uh, mai ales în orașe, sunt foarte puține terenuri și sunt, um, e dificil accesul la ele nu știu dacă se ține cont de dificultatea autorităților publice care au la dispoziție terenuri uh, foarte puține, tocmai pentru a face această infrastructură. Mulțumesc, spune doamna președinte. Doamna de Monte, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și o salut pe noua noastră vicepreședintă. Aș vrea să vă explic uh, pe scurt poziția mea și să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru intervențiile lor, din care am putut înțelege pozițiile lor. Cred că liberalizarea pieței nu este legată direct uh, de consecințele pentru climă. Industria europeană trebuie să fie mai puternică, mai competitivă, însă trebuie să ținem cont și de uh, opțiunile alternative în uh, domeniul transportului. În ceea ce privește vehiculele nepoluante, putem investi mai mult în domeniul uh, feroviar, în uh, biciclete și așa mai departe. Autobuzul nu este nu are exclusiv, exclusivitate în ceea ce privește transportul accesibil. În ceea ce privește cabotajul, ar trebui Um, făcut o reglementare aici, uh, atât pentru marfă cât și pentru persoane. Trebuie ca, uh, să tratăm la fel cabotajul și să evităm cabotajul sălbatic și nereglementat. Și încă un lucru în ceea ce privește deschiderea pieței. Cred că trebuie să uh, protejăm contractele de uh, servicii publice. Și încă un lucru în ceea ce privește lipsa de securitate. Într-adevăr, transportul de persoane și de mărfuri sunt două lucruri diferite, însă pentru un transport de mărfuri, când un, trans- când un camion transportă 30 de tone, intervin riscuri simplul fapt de a te găsi pe șosea uh, aduce cu sine riscuri. În ceea ce privește transportul de pasageri, trebuie protejate persoanele, dar și mijloacele de transport pot, pot constitui un risc. Trebuie să punem accentul pe siguranța rutieră. Doamna Iala Sender. Mm, Mulțumesc, doamna președinte. Sunt absolut de acord cu cele spuse colegul de Grantes dar și de cele spuse de colegul Corumbașev. E clar că s-a vorbit despre modelul spaniol. Uh, eu aș fi vrut pur și simplu să mulțumesc uh, Comisiei pentru ceea ce face și e un efort, un efort important pentru a găsi modalitatea cea mai bună de a proteja. Pentru că asta ne dorim, să protejăm, să protejăm în mod pozitiv așa cum a spus și Trump, pot avea uh, consecințe negative. În fine, e vorba de o alocare a concesiunilor care trebuie să se facă în mod deschis. În acest sens, în Spania noi nu avem nicio problemă, însă pe de altă parte sistemul funcționează. Într-o geografie extrem de complicată, cu sătucuri izolate, cu situații complicate de gestionat pentru o întreprindere și am reușit să rotunjim pătratul cercului oarecum Uh, iar cei care se află în prima linie de densitate demografică sunt tot atât de bine deserviți ca cei care se află undeva izolat. Și asta ne luptăm noi, nu? Mai ales în Europa ne dorim să nu avem o, o, un exod al uh, oamenilor dinspre zonele rurale înspre orașe, iar pentru asta e nevoie de autobuze care să fie de calitate, să ofere securitate și evident, după criza economică pe care am avut-o, pe care am traversat-o și care a fost teribilă, a trebuit să găsim un echilibru, un echilibru și la nivel economic în ceea ce privește finanțarea, în așa fel încât administrațiile publice, cu atât mai mult în Spania, care se află supuse unor presiuni din cauza deficitului public, și a cerințelor europene în materie, am reușit totuși să găsim un echilibru și n-ar trebui ca acum aceste administrații să fie penalizate și să plătească, nu știu, ceva înspre întreprinderi. Deci cred eu că un model echilibrat care merită totuși să fie uh, luat în considerare pentru că oferă soluții bune. Și mă gândesc că uh, asta ne lipsește în perspectiva alegerilor viitoare. Un, un sistem care să funcționeze și care să aducă o serie întreagă de avantaje și evident că Există și întreprinderi care nu sunt spaniole și care se află pe piață și care lucrează bine, sunt întreprinderi europene și serviciile lor sunt uh, apreciate. Tocmai de aceea cred eu că trebuie să facem tot ceea ce putem în Parlamentul nostru și să colaborăm, evident, și cu Comisia, tocmai pentru a nu înrăutăți un sistem care funcționează foarte bine, mai ales într-o țară atât de complexă și dificil, uh, o țară atât de dificilă pentru a oferi aceste tipuri de servicii. Noi, în Spania, am găsit o soluție și călătorii sunt mulțumiți, din ce în ce mai mulțumiți, deci cred eu că merită să menținem acest sistem. Merci beaucoup, Madame Ayala Sander. Allez, je... Mulțumesc foarte mult, doamna Ayala Sender, și acum dau cuvântul Comisiei Europene și am să rog pe domnul Rasmussen să intervină. Dar foarte pe scurt, pe scurt și pertinent. Uh, thank you for... Mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc tuturor pentru comentarii și vreau să mulțumesc mai ales și domnului Zile pentru acest raport. Noi suntem de părere că sprijină propunerea comisiei în general. Acum, foarte pe scurt, vreau să amintesc obiectivul propunerii comisiei și anume să vedem sistemul modal uh, și intermodal uh, și călătoriile cu autobuze și autocare care în ultimii ani au scăzut și ne-am gândit că trebuie să inversăm acest trend. Și serviciile cu autocarul, într-adevăr, reprezintă o îmbunătățire în a, uh, competitivitatea din sector, deschide asemenea și noi șanse de mobilitate, mobilitate fără de care, dacă nu ar exista aceste autocare, oamenii nu și-ar putea permite. Deci ne-am gândit și la călători, la pasageri, drepturile lor. Și mare parte din amendamentele care au fost propuse de domnul Zile sunt pozitive și aliniate cu obiectivele propunerii comisiei. De asemenea, suntem de părere că îmbunătățesc textul comisiei pe anumite aspecte. Protecția contractelor de servicii publice, într-adevăr, e un aspect important. Mulți uh, deputați s-au referit la acest lucru astăzi dar asta permite statelor membre să refuze anumite servicii care ar compromite aceste contracte de servicii publice și domnul Zile a explicat foarte bine, în calitate de raportor, că a sugerat un amendament în care să se permită statelor membre să meargă și mai departe în, în eventualitatea în care s-ar perturba echilibrul economic al acestor contracte de servicii publice și asta din cauza unor circunstanțe excepționale. Raportorul a sugerat să existe posibilitatea de a refuza o autorizare, tocmai pentru a proteja serviciile publice uh, na- naționale ci, având în vedere aceste clauze pertinente de salvgardare, credem că se asigură totuși concurența pe piață. Raportorul a uh, susținut ideea introducerea unor măsuri prin care statele membre să ceară transportatorilor să respecte anumite cerințe în țara gazdă. Noi uh, notăm că aceste cerințe sunt supuse anumitor condiții tocmai pentru a evita o perturbare a pieței uh, naționale. Și punctul cel mai important este că mai e nevoie de muncă suplimentară în ceea ce privește definiția pentru terminale. E vorba de o autorizare care să se facă înainte de clasificarea acestor terminale și s-ar putea ca multe din aceste terminale să rămână în afara regulamentului și atunci am avea o situație de discriminare care uh, nu poate fi acceptată. Vă mulțumesc pentru atenție. I can, I can, I would, I, I'd like to make a comment on charging. Și de asemenea, taxele și tarificarea, da, e adevărat. Dacă vă amintiți, în propunerea comisiei referitor la Eurovignet, am propus să avem și uh, acest lucru în acest regulament, dar s-a fost exclus din uh, propunerea uh, Eurovignet pentru directivă. Acum am propus acest lucru tocmai pentru a avea o echitate între diferitele sisteme. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Nu acum, mai stai un pic. Mulțumesc foarte mult. Vreau să transmit un mesaj înaintea mea. Bun. Acum are cuvântul domnul Zile pentru a trage concluzii. Robert, te rog. Uh, Mulțumesc, dragi colegi pentru aceste comentarii foarte deschise și oneste, ca să fac un rezumat pe anumite aspecte care trebuie să fie clarificate. După cum spuneam, nu există acea limită de 100 de kilometri, ci propun în locul acesteia cele patru criterii și am propus amendamente care permit statelor membre să nu-și deschidă piața doar în virtutea acelei reguli de 100 de kilometri. Asta pe, bază, pe aspectul de monopol. Și apoi, în ceea ce privește transportul neurban deci, asta înseamnă că Tallinn poate să continue să-și facă transporturile așa cum a făcut și până acum, gratis. Apoi, în ceea ce privește calea ferată și, nu, în ceea ce privește zonele rurale, trebuie să vă uitați, 100 uh, de kilometri pe bicicletă nu pot fi o soluție. Nu pot să mergi în fiecare zi câte 100 de kilometri pe bicicletă. Eu poate mă descurc până la urma urmei, dar poate mare parte din oameni n-ar fi în stare, da? Așa că, în argumente, vă rog, haideți să fim serioși, dragi colegi. Și, în general, de eu sunt o persoană mai degrabă orientată spre piața unică și pe viitor uh, vom uh, exclude cabotajul probabil ca și terminologie din viitoarele legislații. Dar <laughs> dacă vorbim de piață unică, nu mai poți să vorbești și de cabotaj, nu? Dar, bun, asta se va întâmpla într-un viitor foarte îndepărtat. Deci, propunerea mea este să mergem pas cu pas în ceea ce privește autocarele și autobuzele. Încet, dar sigur, în așa fel încât să permitem concurența, pentru că eu cred în concurență. Și de multe ori vorbim despre o Europa mai integrată, mai accesibilă. Uh, Europa este o piață cu servicii libere, cu liberă concurență. Deci, uh, Europa n-a fost niciodată mai aproape decât acum. Deci trebuie să fim coerenți la nivel politic, la nivel de mesaj, la nivel de uh, uh, interpretare. Dar uh, vă rog, dragi colegi, să trimiteți amendamentele și eu am să mă străduiesc să redactez amendamentele de compromis cele mai bune cu putință. Mulțumesc, domnule pre, uh, pre raportor zile. Se pot depune amendamente până la 6 septembrie la prânz. Și înainte de a ple- să plecați, copreședinta mea vrea să vă spună câteva cuvinte. Doamnelor și domnilor deputați, asistenți și asistente, secretaria și interpreți, vă urez tuturor vacanță plăcută și uh, să luptăm pentru echipa diavolilor roșii și echipa celor albaștri seara pentru meciul de fotbal. Europenii vor câștiga. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Știți că vom bea un pahar la etajul 3 Vă urez tuturor vacanțe plăcută, să vă întoarceți odihniți, bronzați. Um, și domnule de Grandes Pascal, mai aveați ceva de zis, nu? Vă rog. Da, doamna președinte uh, dincolo de felicitări pentru copreședinta, da, e mică de statură, dar mare la stat. Uh, aș avea o întrebare. S-a făcut o propunere eu am făcut-o informal, așa. Grupul socialist a făcut-o formal. Și anume să amânăm sau să schimbăm un pic uh, termenul pentru acest raport. Domnul raportor nu e de acord. Pot să înțeleg asta. Dar oare n-ar merita să mai ne gândim un pic? Și întrebarea mea în sensul ăsta merge. Nu știu, ce părere aveți noastră, doamna președinte? Domnul de Grandes Pas Equal. Vă spun imediat, cu începere de acum, nu, nici nu mai gândesc. Când mă întorc din vacanță, o să mă gândesc. Și mă gândesc că acest punct va fi abordat pe ordinea de zi a viitoarei noastre ședințe a coordonatorilor, pentru că, de fapt, coordonatorii sunt cei care o să trebuiască să aibă și ei un cuvânt de spus. Deci, e un aspect ce va fi analizat. Când v-am zis că mă opresc uh, și nu mai gândesc, uh, am să fiu și săptămâna viitoare la Parlamentul European și asta mulțumită pachetului pentru mobilitate. Bun, atât. Evident, interpreții, dacă vreți, sunteți invitați să veniți să beți în pahar cu noi la etajul 3. Veți fi bineveniți, vă urăm vacanța plăcută și pe cei care nu-i mai văd, uh, consilieri, asistenții, dragi colegi, să petreceți vacanțe frumoase, să vă distrați, profitați de mare, de soare, de plimbări și mai ales să mergeți pe bicicletă. Pe curând!